Atunci, încă o dată, vă salut încă o dată cu multă căldură, mai ales pe doamna ministru, care vine din Spania. Nu dorim să uh, mai trăgânăm lucrurile, dorim să îi dăm cuvântul. Bine ați venit! Sunteți ministru spaniol al științei și inovării, aveți cuvântul. Bineînțeles că totul a început cu o mică pană a inovării, să spunem așa, dar sper că vom avea o dimineață interesantă. Estimados. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai Comisiei ITRE, este o onoare și o plăcere pentru mine de a mă afla în fața Comisiei dumneavoastră pentru a vă prezenta care sunt obiectivele și prioritățile uh, pe care Ministerul de Știință și Inovare pe care îl conduc le-a fixat pentru președinția spaniolă a Consiliului în acest prim semestru al anului 2010. Președinția noastră coincide cu o etapă cheie pentru Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona pe 1 decembrie. În același timp, Într-un termen pe care îl sperăm destul de scurt, vom avea uh, noua comisie care va intra în funcție în anul, anul acesta se încheie un ciclu care a fost inițiat în Consiliul European din anul 2000 și anume punerea în funcțiune a strategiei de la Lisabona, un compromis, un angajament al statelor membre de a face din uh, Europa în anul 2010 economia bazată pe cunoaștere, cea mai dinamică și competitivă din lume și care respectă coeziunea socială și mediul înconjurător. La 10 ani după, în ciuda faptului că încă mai există întârzieri importante, această strategie ne-a permis să avem o viziune politică, să marcăm o schimbare și să împărtășim cu toții bazele asupra căruia dorim să ne construim progresul viitor. Dar acum deschidem o nouă etapă care va marca uh, Uniunea Europeană. E vorba de strategia UE 2020, o strategie care naș- se naște într-un context de criză economică și financiară, care a provocat la nivel global o gândire politică aprofundată, poate cea mai aprofundată din ultimele decenii. Iar în acest context, Europa are obligația de a stabili o nouă foaie de parcurs, care să fie poate mai realistă decât pre, uh, cea precedentă, dar cu un obiectiv foarte clar la care nu putem renunța, și anume dezvoltarea societății și economiei bazate pe cunoaștere. Miza este foarte importantă, astfel încât domnul Barroso a subliniat în orientările sale pentru viitoarea comisie faptul că e nevoie ca Europa să parieze pe o transformare radicală către o societate bazată pe cunoaștere. Încă nu știm acum cum anume se vor distribui în mod clar aceste competențe uh, ale acestui triunghi al cunoașterei, spre exemplu universități, știință, inovare, cine anume se va ocupa de aceste competențe în noul colegiu al uh, comisiei. Dar crearea unui uh, portofoliu care să uh, însumeze toate aceste competențe după modelul similar pe care noi îl avem în uh, Spania este un obiectiv cu care suntem absolut de acord. Și e vorba de o strategie pentru Europa. E nevoie de mai multă știință, de mai multă inovare, fără de care Europa nu și-ar putea păstra rolul de lider și nu ar putea să spere la menținerea nivelului său în contextul internațional. În acest sens, toate datul, datele pe care le regăsim în studiul uh, intitulat Lumea în 2025, care a fost prezentat de Comisia Europeană în luna septembrie, sunt date extrem de importante. Se spune că 61, de la populația, 61 din populația, la sută din populația mondială se va afla în Asia și că Uniunea Europeană va reprezenta doar 6,5% din populația mondia, mondială. Acest triunghi, Uniunea Europeană, Statele Unite, Japonia, își vor pierde leadershipul în comerțul uh, mondial și producția mondială, iar China va deveni cea de-a treia economie a lumii și va depăși astfel Japonia. În ceea ce privește știința și inovarea, aceste previziuni subliniază faptul că dacă nu luăm măsuri pentru a evita acest lucru, Știința se va dezvolta în anul 2025 în afara țărilor care astăzi sunt considerate ca fiind lidere în domeniu, multe dintre ele țări europene. Deci ne vom pierde poziția noastră actuală în rankingul global. Vom fi depășiți de către Asia. Doar țări precum China și India vor reprezenta 20% din toată cercetarea științifică mondială, deci dublu față de rata actuală. În acest context, S-ar putea ca mai puțin de un deceniu Europa să-și poată asigura rolul de leadership pe scena internațională doar dacă acționează concret în materie de știință și inovare și asta într-un mod mai unit și uh, mai țintit pe obiective. Pentru a obține această uniune, bineînțeles, e vorba de o provocare. Uniunea Europeană are totuși experiență în domeniu pentru că a reușit întotdeauna să depășească obstacole care păreau imposibil de depășit. Avem liba, libera circulație a bunurilor, a serviciilor, a persoanelor și a capitalurilor. Avem o Europa de aproape 500 de milioane de locuitori, 27 de țări, o monedă unică pentru 16 dintre ele. Iată, uh, zona euro cuprinde uh, în jur de 300 de milioane de persoane. Deci vedeți că acest lucru ne permite să avansăm către o nouă dimensiune a Uniunii uh, noastre um, și m-aș referi acum, dacă îmi permiteți, la cea de-a cincea libertate, și anume libertatea de circulație a cunoștințelor, a talentelor. Pentru că doar printr-un spațiu comun al acestor cunoștințe și talente vom putea garanta o societate bazată pe cunoaștere, cea pe care ne dorim pentru Europa. Spania, împreună cu țările din trialog, din uh, președinția rotativă, deci cu Belgia și Ungaria, uh, vor prelua de la, au preluat de la președinția suedeză aceste priorități și le vor continua cu ambiție și entuziasm. Ceea ce noi ne dorim este să încurajăm trei dimensiuni. Integrare, implicare și incluziune. În momentul în care vorbim de integrare. Ne referim la necesitatea de a avea politici de cercetare și inovare în miezul proiectului european, în inima acestuia. Ne dorim ca ERA să funcționeze ca un spațiu unic, integrat, care să aibă suficientă putere instituțională, dar care să nu aibă nevoie de noi structuri birocratice, ci mai degrabă de mecanisme care ne-ar permite să aliniem, să armonizăm prioritățile statelor membre. Asta înseamnă că trebuie să îmbunătățim guvernanța, dar de asemenea să încurajăm și cele cinci inițiative ale ERA. Sunt chestiuni concrete, precum condițiile de lucru ale uh, oamenilor de știință, mobilitatea acestora și așa mai departe. Ne dorim de asemenea o eră mai integrată și asta prin conferințe ministeriale, care ne vor permite să obținem o perspectivă complementară între toți actorii care sunt implicați în acest triunghi al cunoașterii. În plus de aceasta, dorim să avansăm în, în direcții concrete, către acest spațiu de cel de-al cincea a cincea libertate, cu propunerea de a elimina orice fel de obstacole și bariere care împiedică oamenii de știință să circule în mod liber în Uniunea Europeană. E nevoie de instituții paneuropene la acest nivel. Uh, e nevoie de uh, um, o, un nou avânt pentru Consiliul European, spre exemplu, pentru cercetare. Dar această dimensiune de integrare depășește frontierele și e nevoie de foarte multe sinergii și uh, interconexiuni care există și care trebuie întărite pe viitor. Și asta o putem face prin viitorul Plan European pentru Inovare. Ne dorim ca dezbaterile pe aceste teme să implice și sectorul uh, oamenilor de știință și uh, sectorul industrial și conferințele ministeriale care vor fi organizate la acest nivel vor fi deosebit de importante. Acest lucru îl fac deja în Spania, în ministerul pe care îl conduc. Și tocmai Spania s-a plecat asupra unei noi strategii de inovare care să um, examineze relația care există între știință și inovare. Și în mod clar, e nevoie de cinci priorități. E nevoie de investiții în inovare, e nevoie de încurajarea inovării și implicarea uh, sectorului uh, public în acest domeniu, internaționalizarea inovării, difuzarea inovării pe scală uh, regională și locală și, în final, e nevoie de o schimbare a modelului de producție. Ne dorim de asemenea la o consolidare a Institutului European de Inovare și Tehnologie și am la, dorit să lansăm primele inovări Uh, primele inițiative comunitare în ceea ce privește cunoașterea și inovarea, este vorba de faimoasele KICS. Toate aceste acțiuni de integrare își vor avea un sens de plin decât doar dacă vom reuși să facem în așa fel încât era să fie o piesă centrală a viitoarei strategii UE 2020. Deci acesta este obiectivul nostru. Ne propunem ca strategia UE 2020 să incorporeze obiect, anumite obiective și anumiți indicatori care să, fie, să țină seama și de perspectivele ERA. Bineînțeles, trebuie să extindem viziunea exprimată deja în strategia de la Lisabona pentru a putea incorpora aceste uh, inițiative legate de inovare și de uh, cercetare. Iată că am descris deja care este această prima axă a integrării. Trecem acum la cea de-a doua axă și anume implicarea. Cu câteva cuvinte aș dori să vă explic că de fapt a venit momentul să trecem de la vorbe la acțiune. Să subliniem rolul pe care știința îl va putea juca în îndeplinirea obiectivelor noastre, uh, mai ales în neliniște pe care le avem de zi cu zi și anume redresarea economică, creșterea economică. Și de altfel, în momentul în care a avut loc Consiliul Informal, am, vom încerca să în momentul în care vom avea Consiliul Informal referitor la știință și inovare, vom încerca să definim o poziție comună pe această temă în așa fel încât să putem răspunde tuturor provocărilor sociale și economice cu care ne confruntăm. Sursele regenerabile de energie, schimbările climatice, îmbătrânirea populației, uh, bolile asociate uh, cu vârsta uh, celor care sunt foarte um, cu vârsta a treia și nu putem să pierdem din vedere toate aceste elemente. Uh, avem suficiente elemente și suficiente instrumente pentru a avansa, însă trebuie să optimizăm eforturile noastre. Iată o inițiativă concretă. Am putea să simplificăm participarea, participarea la programul MA, cadru, în așa fel încât poverile administrative să nu reprezinte o frână pentru micile grupuri de uh, ce, oameni de știință, pentru IMM-uri din domeniu. Apoi, ne dorim să vedem cum anume am putea să implicăm mai mult IMM-urile în aceste activități de cercetare și inovare, pentru că acestea, IMM-urile, reprezintă prima sursă de ocupare în Europa. Și doar prin ele vom reuși să construim un nou model de producție bazat pe cunoaștere. Trebuie să acordăm o prioritate mai uh, aprofundată susținerii acestor IMM-uri care doresc să se lanseze și să uh, um, fie inovante în domeniul științei. Apoi, Dorim să lansăm de asemenea și inițiative și să susținem inițiative care uh, se înscriu în acest cadru de uh, spirit antreprenorial. Mă refer, spre exemplu, la uh, programul Mașina Ecologică, Uzinele Viitorului, Internetul Viitorului, Uh, e nevoie de astfel de investiții și de astfel de inițiative. Iar în final aș dori să vă semnalez faptul că președinția spaniolă lucrează pe două propuneri uh, legislative, SEMES și BONES, care, bineînțeles, vor fi analizate de Consiliu și Parlament. Și pentru a încheia prezentarea uh, priorităților președinției spaniole, m-aș referi la cel al treilea ax, și anume incluziunea un număr important de cetățeni europeni și mare majoritate a populației mondiale care se află în afara teritoriului comunitar suferă de anumite lipsuri. Și cred că știința și inovarea ar putea să aducă anumite răspunsuri la aceste lipsuri. Și prin președinția spaniolă ne dorim ca Europa aceasta a cunoașterii să um, se lanseze în cercetări, să integreze difuzarea universală a cunoștințelor științifice și care să se dirigeze în mod clar către țările care cunosc cele mai mari dificultăți în dezvoltare și impactul pe care această atitudine va avea asupra, uh, dez, asupra dezvoltării economiilor noastre va fi deosebit de important. De asemenea, trebuie să nu pierdem din vedere regiunile lumii care sunt cele mai defavorizate, pentru că există probleme urgente care trebuie rezolvate, spre exemplu, accesul la medicamente, la tehnologie sanitară, lupta împotriva sărăciei și așa mai departe. Pentru toate acestea, ne dorim să organizăm o conferință internațională consacrată știință împotriva sărăciei, care va avea loc în luna aprilie și sper că o parte din concluziile acestei conferințe vor fi integrate în Consiliul Informal din mai. Fără nicio îndoială putem lupta împotriva anumitor neajunsuri și lipsuri și asta putem, pentru asta putem utiliza, bineînțeles, știința. De asemenea, mai există și o altă dimensiune pe care nu trebuie să o neglijăm, și anume egalitatea de gen. Marea majoritate a doctorilor de, în domeniul științei sunt femei, care ocupă 18% din posturile de înaltă răspundere. Deci, această abordare de gen trebuie să fie abordată încă de la bun început în planificarea politicilor noastre științifice. Să avem un subiect clar definit, un capitol clar definit în aceste politici. Doamnelor și domnilor parlamentari, suntem conștienți de faptul că programul nostru al președinției, bineînțeles, va trebui să fie ajustat, adaptat uh, odată ce va intra în vigoare noua comisie. Însă vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a realiza pe deplin. Și, ca rezultat a acestui efort de integrare, implicare și incluziune, ne dorim să îmbunătățim în Uniunea Europeană aspecte foarte concrete, și anume cercetarea de bază oportunitățile pentru cercetători, gestiunea uh, și modul în care se va uh, concretiza harta europeană a infrastructurilor științifice, conexiunea care există între politicile de uh, cercetare și inovare și celelalte politici europene, modul în care cei care sunt excluși din societate ar putea să fie reintegrați prin răspunsuri aduse datorită științei și cercetării. Iar colaborarea dumneavoastră a Parlamentului European este indispensabilă. De aceea, Spania dorește să vă mulțumesc încă de la bun început pentru sprijinul și angajamentul dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Vă mulțumim, doamnă ministru pentru acest uh, discurs și acum dorim să pos- utilizăm posibilitatea de a adresa întrebări. Am deja o listă uriașă și de aceea vă rog să încercați să vă limitați la 1-2 minute, astfel încât fiecare să poată să aibă șansa să adreseze o întrebare. Cronometrul merge. Doamna Del Castillo are cuvântul. Muchas gracias, eh, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, în numele grupului meu aș dori să vă urez bun venit în această comisie și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru informațiile și prezentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră referitor la prioritățile președinției spaniole în materie de știință și inovare. Cu toții suntem conștienți de rolul decisiv pe care îl pot avea știința și inovarea în viitorul societății noastre europene. Nu avem îndoiele asupra acestui lucru, însă, în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm, una dintre problemele pe care va trebui să o depășim să o rezolvăm, dar care continuă să existe, din, să reapară din când în când, e problema programului cadru și anume complexitatea regulamentelor și criteriilor ce trebuie îndeplinite pentru a putea avea acces la finanțare, atât pentru oamenii de știință și cercetători, cât și pentru IMM-uri. Eu aș spune că oamenii sunt în mod permanent dezamăgiți, pentru că promisiunile sunt întotdeauna Uh, foarte importante. Se promite întotdeauna o îmbunătățire și se constată ulterior că îmbunătățirea nu a avut loc. Și ne dăm seama că la trecerea dintre programul cel de-al șaselea program cadru la cel de-al șaptelea program cadru încă mai persistă anumite lipsuri, neajunsuri. Și nu e normal ca știința și cercetarea și inovarea să se confrunte cu astfel de obstacole administrative. Eu sunt extrem de sensibilă față de acest sector al IMM-urilor. Și poate că ați putea să ne explicați mai concret care sunt măsurile pe care dumneavoastră, președinția spaniolă, doriți să le luați pentru a depăși anumite dificultăți care sunt fundamentale în acest sens. Încă Ferreira Madurel. Mulțumesc, domnule Ramadurel. Madurel. Señor președinte, eu también, señora ministra. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna ministru. Vă urez mult venit în numele grupului meu la această comisie și aș dori să vă felicit pentru prezentarea dumneavoastră, care explică în mod clar care este angajamentul președinției spaniole față de știință și inovare. Doamna ministru, aș dori să vă adresez câteva întrebări referitoare la temele care, bineînțeles, sunt întotdeauna abordate în comisia noastră. Noi suntem convinși că e nevoie de idei noi, idei inovatoare pentru a putea progresa. Prima întrebare se referă la ideea exprimată și de colega mea, și anume relația care există între cercetare și sectorul de producție. Prin uh, cariera dumneavoastră personală cunoașteți foarte bine atât lumea universitară cât și lumea uh, din, din mediul de afaceri. Dumneavoastră ați fost la un moment dat o femeie de afaceri cu care a avut foarte mult succes. Și experiența dumneavoastră personală poate fi extrem de utilă în momentul în care se pot lansa inițiative pentru a întări tocmai această legătură între centrele de știință și inovare și întreprinderi. Un lucru extrem de important. Cu toții suntem de acord asupra acestui lucru. E o inițiativă care ne va permite să întărim nu numai inovarea, cât și competitivitatea. Și aș dori să știu, pe durata președinției spaniole, care vor fi măsurile concrete ce vor fi luate în acest sens. Plecând de la experiența dumneavoastră, doamne ministru, cum anume vom face ca prezența europeană să în prezența europeană, în, în uh, scena europeană, mă scuzați, să se îmbunătățească acest dialog dintre întreprinderi și cercetători și oameni de știință. Poate că e punctul cel mai slab, poate e dificultatea cea mai gravă cu care ne confruntăm. Apoi, dacă îmi permiteți, domnule președinte, o a doua întrebare, foarte pe scurt, în ceea ce privește spațiul european de cercetare și inovare. Este clar că uh, acceptăm întru totul prioritățile președinției spaniole pentru a dezvolta acest spațiu european de cercetare și inovare. Însă știm că în practică e nevoie de foarte multe lucruri. Sunt multe probleme care încă mai trebuie rezolvate. Le-ați menționat deja. Spre exemplu, e nevoie de o piață unică a oamenilor, um, în care oamenii de știință și cercetătorii să poată circula. E nevoie de un model unic de cercetare. Ne dorim eliminarea tuturor barierelor care există în calea mobilității oamenilor de știință, atât bariere geografice cât și intersectoriale. Deci, aș dori să știu, cum anume doriți dumneavoastră președinția spaniolă să avansați în această problemă, mai ales în ceea ce privește barierele care încă mai stau în calea mobilității? Vă mulțumesc! Danke sehr, Herr Junqueras. Mulțumesc, domnule Junqueras. Buenos días, eh, gracias, señor presidente, gracias, señora ministra. Mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte, mulțumesc, doamna ministru. Eh, aș dori să vă urez bun venit în numele grupului meu, Alianța Vetilor eh, Europeni. Și având în vedere care este, bineînțeles, uh, diplomația și politețea diplomatică ce se impune în astfel de uh, ocazii, aș dori să mă refer la ceea ce ați menționat dumneavoastră referitor la uh, prioritățile președinției uh, spaniole. Însă trebuie să analizăm în detaliu care este volumul uh, investițiilor făcute în știință și inovare și, de asemenea, să analizăm și eficiența acestui volum de investiții. Uh, am putea să ne punem întrebarea care sunt criteriile ce trebuie stabilite pentru a măsura concret uh, eficiența acestor investiții. Aș dori să știu dacă există propunere în acest sens. Și foarte pe scurt, și în mod extrem de modest, de asemenea, aș dori să vă fac câteva sugestii, nu numai dumneavoastră, ci și uh, Consiliului și Comitetului Interparlamentar. Oare nu am putea găsi un instrument pentru a putea uh, încuraja acest transfer al cunoașterii, un instrument care să poată evalua acest transfer de cunoștințe. Pentru că foarte multe state membre au grupuri de oameni de știință care de-a lungul carierei lor universitare ar dori să poată să difuzeze cunoașterea și să poată să transfere această cunoaștere către alte regiuni, alte țări. Iată un element care ar putea, bineînțeles, să îmbunătățească atât programele școlare de studiu în universități, cât și difuzarea acestei cunoașteri. Mulțumesc, care cuvântul doamna Angelica Nibler. Ministerin... Mulțumesc. Doamna ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi la noi. Aș dori să discutăm despre două lucruri. Pe de o parte, ați vorbit despre integrare și despre uh, formare în comunitatea cercetătorilor. Așadar, există multe programe un, comunitare de cercetare uh, care sunt uh, finanțate din fondurile uh, comunitare. Poate că ar trebui să subliniem faptul că singurul criteriu după care ar trebui să fie acordate aceste fonduri ar trebui să fie criteriul excelenței și aș dori să vă întreb dacă și dumneavoastră sunteți de acord cu mine. În al doilea rând, Vreau să vorbesc despre acest Consiliu European al Cercetării. Așa a început activitatea uh, oficială în 2008 și noi uh, am fost uh, implicați atunci, eu am fost raportor în acest dosar chiar. Acum avem raportul de evaluare la jumătatea perioadei, în iunie anul trecut, și aici se vede că activitatea acestui Consiliu este o poveste de succes. Au fost Uh, foarte multe succese înregistrate până atunci. Uh, au fost uh, persoane care au, uh, proiectele care nu au reușit să primească finanțare europeană au fost preluate în finanțare națională, așadar activitatea acestui Consiliu a avut uh, mare succes, însă acest raport arată că există și o întreagă serie de probleme de gestionare probleme de administrare și este necesară pe termen lung o modificare a structurii acestui Consiliu și de asemenea trebuie pe termen scurt să oferim asistență în domeniul organizării. Așadar, există o serie de probleme în acest raport la care eu cred că ar trebui să acționăm foarte repede. Întrebarea mea este ce vreți să uh, preluați din uh, recomandările din acest raport pentru ca a face, pentru activitatea acestui Consiliu să devină și mai de succes. Mulțumesc, domnul Tsukalas. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, în primul rând vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în fața comisiei noastre în această dimineață. Cred că este foarte important să auzim care sunt uh, pozițiile dumneavoastră la începutul președinției spaniole. Din uh, cifrele pe care le-ați uh, menționat, mi-am dat seama că discuțiile cu privire la eșecul cercetătorilor noștri în concurența cu țările BRIC este o chestiune importantă pentru dumneavoastră. Pe de altă parte, spuneați că Europa are un mediu de cercetare divers și că trebuie să avem în vedere priorități comune pentru a stimula efortul de cercetare. La ora actuală, în Europa, în ceea ce privește politica de cercetare și inovație, nu diversitatea predomină. Avem 29 de acțiuni, două politici și diferite zone prioritare. Doamna Nibler a vorbit despre complexitate, s-a vorbit de asemenea despre regulile de finanțare complexe. Aceste aspecte sunt importante, însă ceea ce mă preocupă este că ne concentrăm asupra procedurilor și nu monitorizăm și nu evaluăm rezultatele finale ale cercetării. Dați-mi voie să spun că președinția suedeză a publicat un raport intitulat Un paradis european, în care critică problemele din sistemul de cercetare european. În acest raport se spune că 2000 de universități oferă doctorate față de 120 în China și 180 în Statele Unite. Uniunea Europeană pare preocupată mai ales de subvențiile agricole, ori poate că ar fi bine, din potrivă, să ne orientăm spre subvențiile pentru cercetare. Dacă vrem să unificăm acest mediu de cercetare foarte heterogen, cred că trebuie să luăm măsuri. Cum anume vă veți asigura că se va crea această omogeneitate? Sunteți pentru subvenții uh, focalizate pe cercetare și competitivitate? Aș vrea să știu care sunt alegerile pe care le veți face. Vă mulțumesc. O cavaliu. Senhor Presidente, de Europa, cum? În ceea ce privește principalele provocări ale Europei, vorbim în special despre edificarea unei, uh, unui spațiu european de cercetare. Ați menționat de asemenea și știința. Avem diferite programe de cercetare Însă acestea sunt afectate foarte mult de birocrație, procedurile sunt foarte complexe. Aș vrea să știu, doamnă ministră, cum se va dezvolta programul cadru de cercetare? Aș vrea să știu dacă se vor forma programe paneuropene cu finanțare regională și cred că aceste instrumente sunt mult mai simple decât uh, cele pe care le menționam la început. Ar trebui să fie folosite pentru că au avantaje clare. Aș vrea să știu ce crede doamna ministră despre aceste posibilități. Mulțumesc. Haideți să facem acum o pauză a întrebărilor, astfel încât doamna ministru să poată să răspundă și apoi am să dau din nou cuvântul pentru întrebări. În primer loc, Foarte bine, domnule președinte, vă mulțumesc. Mai întâi voi uh, mulțumi tuturor celor care au luat cuvântul și care au făcut sugestii în uh, intervențiile lor. În ceea ce privește simplificarea, uh, este evident că președinția spaniolă dorește să avanseze um, împreună cu Parlamentul European pe această cale a simplificării. Deci e vorba de o abordare pe care trebuie să o avem cu toții în comun. Parlamentul, Consiliul, Comisia, Curtea de Conturi. Bineînțeles, trebuie să așteptăm o comunicare din partea Comisiei, noi comisii. Însă trebuie să luăm anumite decizii, decizii angajate, și anume să eliminăm orice formă de birocrație Europa trebuie să treacă de la o reflexie care, de fapt, acum mm, aș spune eu, uh, nu, nu prezintă suficientă încredere în sistem, să treacă deci către o reflexie, o gândire în care avem încredere în sistem. Însă acest lucru nu se poate face fără eliminarea poverii birocratice. E nevoie de o evaluare a acestei uh, poveri administrative, o inspecție, ca să spun așa, și e nevoie și de o evaluare finală a rezultatelor obținute. Iată deci o primă idee, să vedem care este birocrația care poate fi eliminată în ceea ce privește criteriile ce trebuie respectate și care sunt aferente sistemului. Apoi, trebuie să vedem care sunt instrumentele de care dispunem. Nu numai Europa în general, ci și statele membre în particular am lansat noi proiecte, noi programe, noi instrumente și cu toții știm cât costă Uh, acest lucru. Bineînțeles, este foarte, entuziasmul este foarte mare în momentul în care se lansează un nou program, un nou instrument. Însă, există în sisteme anumite inerții care pot duce la complexificarea anumitor proiecte. De aceea eu aș propune mai întâi să analizăm care sunt toate instrumentele, diversitatea acestora, care ne pot permite să ne îndeplinim obiectivele. Deci Europa trebuie să avanseze pe două căi. Uh, mai puțină birocrație, instrumente care să fie analizate, eficientizate și țintite pe obiective. Dacă reușim acest lucru, vom face un pas înainte deosebit de important. Apoi, un alt subiect ce a fost abordat, ce anume implicarea IMM-urilor. E o temă pe care o cunosc foarte bine, pentru că Dincolo de faptul că inițial eram om de știință, cercetătoare, am lucrat și în cadrul unui IMM care s-a uh, uh, ocupați tocmai de cercetare în domeniul științific și știu care sunt dificultățile cu care se confruntă IMM-urile. Eu cred că putem avansa în simplificarea birocrației. Iată deja un pas bun. Apoi, poate că avem nevoie de inițiative europene destul de puternice, pentru că uh, e nevoie de o implicare concretă a IMM-urilor. Fără ele, Uniunea Europeană nu poate fi competitivă. Dacă IMM-urile nu sunt competitive, nici Uniunea Europeană nu va, nu va fi. De aceea, pe durata președinției noastre, în acest ax al implicării pe care l-am evocat, îmi doresc ca această programare comună să permită IMM-urilor să aibă un rol deosebit de important. De aceea, IMM-urile noastre trebuie să aibă activități care să se concentreze pe obiectivele pe care noi le fixăm, să se orienteze, să se specializeze în așa fel încât să poată participa la toate aceste uh, programe și uh, instrumente europene. Acum, în ceea ce privește spațiul european de cercetare, mai întâi aș dori să subliniez faptul că trebuie să lăsăm în urmă aceste form, acest format tradițional, pentru că uh, scopul principal pe care îl avem acum, una din provocările principale ale uh, Europei, este de a situa acest spațiu european de cercetare în miezul politicilor europene aferente. Și anumite competențe nu revin doar ministrilor de știință. De aceea trebuie să dăm dovadă de inovație în modul în care alegem un format. De aceea, în luna mai, când va avea la Consiliul Informal Vom încerca să analizăm cum putem îmbunătăți mobilitatea talentului la nivel european. Eu cred că e un ax concret care ne va putea ajuta să obținem rezultate concrete. Ministri, ministrii de știință, noi trebuie să putem interveni și în alte consilii de ministri care abordează subiecte legate de dezvoltarea cercetării și inovării. Și cred că pentru prima dată o delegație de ministri de știință va avea posibilitatea să intervină în Consiliul de Ocupare, spre exemplu. Cred că e un progres pentru știință. Uh, trebuie ca ministrii de ocupare europeni să înțeleagă care sunt problemele cu care se confruntă oamenii de știință, că aceștia sunt deosebit de importanți pentru Europa, că aceștia au nevoie de mobilitate și în Europa trebuie mai întâi să rezolvăm aceste dificultăți legate de obstacole în calea mobilității cum anume acești oameni de știință ar putea să obțină acces la toată informația și asta, cum să spun, chiar și prin sistemele de asigurări sociale, care sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Cum anume am putea garanta că această mobilitate să devină o realitate, cu toate obligațiile și cu toate datoriile care intervin în acest sens. Pentru președinția spaniolă a Uniunii Europene, obiectivul este clar – să îmbunătățim cariera profesională a oamenilor de știință și cercetătorilor din Europa. Doar astfel vom obține competitivitatea de care avem nevoie. În ceea ce privește experiența mea uh, în uh, legătura care există între știință și inovare, eu cred că ministerul nostru are o experiență foarte bună în domeniu. Noi am încercat deja de 2 ani de zile încoace să avem într-un singur portofoliu știința și inovarea, iar rezultatele încep deja să se vadă și sunt deosebit de pozitive. O prima acțiune ar fi o gândire comună, o analiză comună. Și deci, în anumite direcții, trebuie să avansăm împreună cu ERA. Și acest lucru s-ar putea traduce într-o gândire aprofundată a modului în care vom organiza cercetarea în Europa. Nu dorim să amestecăm lucrurile, ci să încurajăm o abordare comună, în așa fel încât oamenii de știință și cercetătorii să aibă anumite întâlniri și uh, posibilități de reflexie împreună cu cei care sunt în întreprinderi. E nevoie de o pasarelă, de o punte între știință și întreprindere. Știința trebuie să se concentreze pe inovare. Și nu toată inovarea se poate baza pe știință. Avem nevoie de o privire de ansamblu. Aceste două elemente, știință pe de o parte, inovare pe de o parte, se pot îmbina, se pot regăsi într-un ansamblu coerent. De aceea, mobilitatea cercetătorilor și oamenilor de știință este un element important. Mobilitatea trebuie să se opereze de asemenea și între sectorul public și sectorul privat. Instituțiile și institutele de știință, universitățile, indiferent care ar fi acel organism public de cercetare, trebuie să aibă o legătură directă cu întreprinderile, cu mediul privat. Deci e nevoie de această punte. Apoi, instrumentele și măsurile pe care le avem la dispoziție și pe care le vom lua pentru a finanța știința și cercetarea. Știți că instrumentele sunt destul de diferite și variate. De aceea e nevoie de o expunere clară a diferitelor verigi ale lanțului de producție. E nevoie de toată această valoare adăugată în așa fel încât să vedem că, de fapt, fiecare element se sprijină pe precedentul element. Doar astfel vom reuși să întărim competitivitatea în Europa. În ceea ce privește acum intervenția domnului Horchera. Sunt convinsă că în Europa și în, nu numai Europa, ci și fiecare stat membru individual, trebuie să înregistreze progrese într-un domeniu. Pentru că știți că cu toți avem această limită a ratei de 3%. Și statele membre trebuie să, consat, cons, să, să aloce bugete pentru activități de dezvoltare, cercetare și inovare. Trebuie să implice și sectorul privat în, această, în aceste investiții. Poate nu s-au realizat în totalitate obiectivele în anii precedenți, însă ceea ce trebuie să facem acum este să încercăm pe viitor să realizăm aceste obiective. Investițiile în cercetare și inovare trebuie să fie și sunt investiții rentabile. Trebuie să fim conștienți de asta. Sunt rentabile din punct de vedere social, din punct de vedere economic, de aceea avem nevoie de noi parametri de analiză. Spre exemplu, investițiile vor permite statelor membre să-și dea seama că nu numai că e nevoie de cheltuirea pur și simplu a banilor alocați, ci de o cheltuire mai eficientă. Deci, se pot cheltui bani, însă aceștia pot fi cheltuiți mai bine, în mod mai inteligent, mai eficient. Apoi, putem explica cetățenilor de ce investim, în ce scop investim, care sunt obiectivele, care sunt rezultatele unor astfel de investiții. Și aceste răspunsuri, aceste explicații trebuie să fie cât mai vizibile. E nevoie de o divulgare a cunoștințelor. E nevoie de o adevărată cultură a difuzării cunoașterii. Și atât în uh, domeniul științei, cercetării, inovare, cooperare pentru dezvoltare și așa mai departe, uh, toate aceste elemente trebuie să se uh, um, oglindească clar în modul în care societatea ia cunoștință de aceste proiecte. E nevoie de o analiză a modului în care acest lucru îmbunătățește programele școlare, îmbunătățește cariera pe care o pot avea oamenii de știință cercetătorii în Europa. În ceea ce privește acum competitivitatea, ce, uh, mai ales în domeniul cercetării. E o dezbatere în care intervin mai multe instrumente. Excelența, coeziunea. Bineînțeles, au fost diferite intervenții pe această temă. Europa nu își va putea îndeplini obiectivul de competitivitate dacă nu va înregistra progrese simultan în inovare, excelență Ceea ce este important este să avem diferite instrumente pentru a putea avansa în paralel în ambele direcții. Agenția Europeană pentru Excelență este un exemplu clar cum anume Uniunea Europeană poate să mizeze, să parieze pe excelență. Mie mi se pare o inițiativă extraordinară. Și Spania este pe deplin angajată să avanseze în această direcție, să implementeze recomandările Consiliului, atât în ceea ce privește simplificarea, cât în ceea ce privește structura însăși și a acestei agenții. Iar în ultimele discuții și negocieri pe care le-am avut recent, cred că înregistrăm progrese tocmai în acest sens. și cred că avansăm foarte bine în acest spațiu european de cercetare și inovare. În Spania, spre exemplu, am avut un exemplu foarte bun. E coeziunea între regiunile spaniole, utilizarea fondurilor structurale, fondurile FEDER, fondurile tehnologice. E bine, avem deja anumiți indicatori foarte clari în ceea ce privește modul în care, prin aceste fonduri, regiunile cele mai defavorizate au reușit să înregistreze progrese în investiții, în infrastructuri, uh, și să se lanseze pe această cale către excelență, pentru că acesta este drumul pe care trebuie să mergem uh, regiunile care pot primi fonduri în domeniul coeziunii trebuie să aibă o țintă, un cel și anume excelența. Trebuie să măsurăm, să evaluăm această traiectorie către excelență. Și asta, bineînțeles, prin instrumentele pe care ni le pun la dispoziție politicile de coeziune. Uh, acum, în ceea ce privește programarea comună, deci parteneriatele public-privat, PPP, este o axă în care noi, la care noi ne-am referit cu cuvântul implicare, mai ales într-o conjunctură economică ca cea pe care o cunoaștem acum, care este destul de specială, specifică. Iar Președinția spaniolă, tocmai în acest context, își dorește, din cauza acestui context, o abordare specifică. Și dorim să spunem în mod clar, știința ne poate aduce soluții la anumite probleme. Bineînțeles, pe termen mijlociu, pe termen lung, dar și pe termen scurt. Uniunea Europeană investește în Uh, cercetare și inovare și anumite probleme cu care ne confruntăm acum, astăzi, în Uniunea Europeană, pot uh, găsi un răspuns în știință, cercetare și inovare. Aceasta este abordarea pe care ne dorim uh, um, pe viitor și, bineînțeles, pe care am avut-o și pe care o vom avea și în Consiliul Informal din februarie, Consiliul ce va avea loc în uh, San Sebastian. Iar pentru asta Trebuie ca știința să fie țintită, cercetarea științifică să fie țintită pe obiectivele noastre globale, în așa fel încât să putem încuraja și aceste parteneriate public-privat. Apoi, această propunere a președinției spaniole uh, pe care am intitulat-o Știință pentru redresarea economică chiar acum, chiar aici, ei bine, aceasta trebuie să fie văzută într-un cadru mai larg și anume, spre exemplu, miniștrii responsabili pentru industrie trebuie să fie conștienți de faptul că și ei au o contribuție pe care o pot aduce la relansarea științei și cercetării și inovării în Europa. Mulțumim. Acum avem o mică problemă cu timpul. Pot să dau cuvântul fiecărui vorbitor doar dacă fiecare se încadrează într-un minut. Deci fiecare care mai pune acum o întrebare, vă rog într-un minut. Doamna Gutierrez. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, doamna, pre- doamna ministru, și vreau să vă spun că admir angajamentul dumneavoastră și claritatea cu care ne-ați prezentat prioritățile. Aș avea o întrebare. Știți că noi avem o problemă foarte mare cu mobilitatea. Oamenii de știință cum să vă spun, uh, pot să aibă o carieră reușită și fără mobilitate. Nu au nevoie de mobilitate. Și de multe ori am constatat că această mobilitate nu aduce într-adevăr o valoare adăugată. Oare n-ar putea fi posibil ca în cadrul era pe care ne dorim să o dezvoltăm, să se creeze prin noile programe legături mai clare cu proiectele concrete de cercetare științifică, în așa fel încât acest pachet să fie clar redactat încă de la bun început. Să fie, spre exemplu, în cazul în care uh, anumite universități propun un master în știință, acesta să fie și el inclus în aceste proiecte. Charles. Charles Köszönöm, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a miniszterasszonyt. Itt vagyok. Igen, tisztelt... Mulțumesc! Vă salut cu căldură, doamnă ministru. Mă bucur foarte mult că sunteți în mijlocul nostru astăzi. Uh, discursul dumneavoastră mi-a plăcut foarte mult. Cred că uh, ministerul dumneavoastră este în mâini bune. Am o întrebare. Ce considerați, care este părerea dumneavoastră despre faptul că în statele membre ale Uniunii Europene exista sume, fonduri pentru cercetare și uh, inovare foarte diferite. În Slovacia sunt doar 2% din PIB, în alte state 3-4% din PIB. Ce putem să facem pentru a înceta această situație discrepantă, pentru a avea mai multă coeziune? Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să-mi exprim aprecierea față de abordarea dumneavoastră în privința cercetării și dezvoltării. Însă aș avea și câteva întrebări. Ați vorbit despre excelență, pe de o parte, și despre coeziune, pe de altă parte. Încă o dată, deci ați menționat excelența și coeziunea. Există regiuni sărace care nu sunt foarte avansate în privința coeziunii teritoriale. Am ales anumiți poli de creștere economică, acei uh, clusters. Care este linia de demarcație pentru utilizarea finanțelor? Și a doua întrebare. Aveți intenția să revizuiți modul în care sunt examinate inițiativele tehnologice comune și responsabilitățile, pentru că există foarte multe controle, însă nu suficientă încredere. În ceea ce privește IMM-urile, unele participă la forumurile de cunoaștere. Oare nu s-ar putea crea un sistem? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o mulțumesc, doamne ministru, pentru intervenția sa din această dimineață și foarte pe scurt aș dori să-i spun două lucruri ceea ce își dorește omul de știință și ceea ce nu își dorește. Cercetătorul spaniol european dorește să aibă o anumită grad de siguranță în munca sa. Și apoi își dorește să fie lăsat să muncească liniștit. Ceea ce nu îi place cercetătorului e complexitatea birocratică. Și apoi toată această vorbărie tehnocratică pe care trebuie să o suporte. Aș vrea să știu cum anume dumneavoastră ați putea să corectați aceste lucruri? Și cu siguranță că dacă reușiți acest lucru, cercetătorul european spaniol vă va mulțumi din suflet. Și puteți să contați pe sprijinul meu, chiar dacă e modest. Yes. Mulțumesc, doamna Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bem-vinda. Estou aqui. Mulțumesc. Aș dori să îi urez bun venit, doamnei ministru. O salut mi-a plăcut foarte mult uh, ceea ce a spus dânsa până acum. Uh, mi-a plăcut ce ați, uh, programele pe care le-ați prezentat și unele dintre întrebări pe care le aveam deja v-au fost adresate. Vreau doar un singur lucru să mai spun. Europa încearcă să se stabilească ca și societatea bazată pe cunoaștere cea mai competitivă din lume. Știm cu toții că există și niște nereușite în acest domeniu. Și aș dori să mă asigur că președinția spaniolă va asigura relansarea strategiei EU 2020 într-un mod uh, plin de succes. Ați vorbit despre cercetători în acest uh, în contextul cercetării. Spun că știm cu toții că situația cercetătorilor este mai precară astăzi decât în trecut, că nu, mobilitatea este insuficientă. și pentru că cercetătorii nu sunt mobili, situația lor s-a înrăutățit. În Spania este unul dintre puținele exemple în care guvernul a încercat să implice cercetătorii tineri, să adopte măsuri prin care să-i motiveze. Poate că ați putea să diseminați bunele practici ale dumneavoastră și în alte țări și sper că experiențele pe care le aveți vor fi contagioase, astfel încât și alte țări să înceapă să îi susțină tinerii cercetători. Avem nevoie de un spațiu al cercetării mai uh, corect și care să țină loc de drepturile lucrătorilor. Mulțumesc, doamnă ministru. Ați putea să încercați în 10 minute să răspundeți la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Presidente. Voi încerca, domnule președinte. Mai întâi voi răspunde sugestiei doamnei Gutierrez, pentru că e un punct deosebit de interesant, și anume cum anume vom aborda aspecte cheie care se referă la formare, interacțiunea care există între formare și lumea întreprinderilor. Cum putem face acest lucru? În același mod în care vom aborda și tema mobilității cercetătorilor, oamenilor de știință și politicile cu uh, repercusiuni sociale în Consiliul uh, European pentru Ocupare. Trebuie să optimizăm în aceste consilii informale Uh, interacțiunile noastre în așa fel încât să plasăm întotdeauna în centrul preocupărilor acest triunghi, cercetare, inovare, întreprindere. Aceste, uh, acest lucru poate fi făcut și poate fi făcut în mod concret. Să avem propuneri în conferințe ministeriale, în uh, cadrul consiliilor informale, în așa fel încât să găsim posibilitatea concretă de a acționa în această direcție. Apoi, diferențele care există între diferitele state membre referitoare la investițiile pe care le facem în, uh, în uh, cercetare și în uh, inovare. Cea mai bună metodă de a convinge este să demonstrezi rentabilitatea unor astfel de investiții. Noi, în Spania, am lansat această acțiune și ne-am dat seama că este foarte eficientă. Am încercat să demonstrăm IMM-urilor că o investiție făcută în inovare, cercetare, dezvoltare uh, crește, duce până la o creștere de 6% a productivității și până la 18% a posibilităților de uh, rentabilizare a acestor investiții. Și se creează locuri de muncă durabile, stabile, mai ales într-o perioadă în care ne confruntăm cu dificultăți economice și financiare. Și cred că doar astfel putem av avansa investițiile în uh, cercetarea de bază trebuie să demonstreze cetățenilor noștri, prin argumente științifice clare și prin comunicare clară, că noile obiective care, de fapt, noile provocări cu care se confruntă omenirea nu pot fi rezolvate decât prin aceste investiții. Acestea sunt eficiente. Europa este o dimensiune importantă. Uniunea statelor membre este importantă. Doar astfel vom reuși să facem fața provocărilor mari cu care ne confruntăm. E nevoie de cunoaștere, cunoaștere și excelență, fără a uita faptul că există deocamdată încă acea fragmentare sectorială. De, trebuie să demonstrăm cetățenilor rezultatele concrete ale unor astfel de investiții. Iar ministrii de economie și de buget au un rol de jucat în acest sens. În ceea ce privește simplificarea, noi în Spania suntem de părere că trebuie să dezvoltăm potențialul pe care îl au regiunile. De asemenea, guvernanța este un aspect important. Există o implicare a științei europene care se referă nu doar la o simplă optimizare a resurselor acordate, alocate, ci și la angajamentele pe care le pot lua statele membre pentru a alinia politicile lor naționale cu politicile europene și, în consecință, politicile regionale, locale cu cele europene. Doar astfel, dacă avem această armonizare, această integrare, vom fi mai competitivi și vom reuși să obținem rezultate. Și este clar că fondurile europene sunt deosebit de importante. În Spania, fondurile FEDER au avut un rezultat extraordinar în ceea ce privește dezvoltarea regională în Europa. Apoi, cariera cercetătorilor. Spania își dorește să se înregistreze progrese în revalorizarea carierei de uh, cercetător. Așa cum spunea și la un moment dat doamna Gutierrez, doar astfel vom reuși să încurajăm tinerii să se lanseze într-o astfel de carieră. Tinerii care acum își pun întrebarea ce voi face pe viitor. Trebuie într-o bună zi să-și dorească din tot sufletul să fie cercetător și oameni de știință. Deci trebuie să le oferim un viitor strălucit în această carieră să recunoaștem uh, competențele lor, să bazăm această recunoaștere pe merite. Acest lucru va contribui cu siguranță la economiile europene. Noi am încercat să facem acest lucru în uh, Spania și vom încerca prin experiența noastră să împărtășim acest lucru și în uh, Uh, Europa. Impactul pe, pe care aceste acțiuni l-au avut în Spania a fost deosebit de important. Am recunoscut de plin drepturile cercetătorilor, drepturile lor, spre exemplu, de asigurări sociale, um, bursele și așa mai departe ne dorim să trecem de la o pregătire pre-doctorat, deci bursele care sunt acordate să fie prelungite pentru realizarea doctoratului și eventual uh, studii ulterioare. Deci poate că a venit momentul în Uniunea Europeană să lansăm o astfel de nouă etapă în ceea ce privește modul în care este organizată cariera universitară, predoctorat, doctorat și așa mai departe. În așa fel încât să avem o generație de oameni de știință și de cercetători eminenți. Poate că vom reuși pe durata președinției spaniole să împărtășim această experiență spaniolă și să o transpunem la nivel european. Dank, Frau Ministerin. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru aceste răspunsuri. Vă mulțumesc pentru că ne-ați au ajutat să ne încadrăm în timp. Sunt sigur că nu va fi ultima discuție pe care o purtăm, Și în următoarele luni ne vom întâlni adesea și vom discuta tot felul de subiecte. Mă, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit la noi în această dimineață, pentru că ați discutat cu noi. A fost foarte interesant. Lăsând la o parte problema tehnică de la început, Discuția a fost foarte interesantă. Vă doresc mult succes în activitatea dumneavoastră în, ultimele, în următoarele luni.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 Herzlichen Dank. Wir können weitermachen, wenn Sie einverstanden sind. Mulțumesc. Putem să trecem la următorul punct. Dacă doriți, avem punctul 21, dialogul universității întreprinderi, un nou parteneriat. Dragi, co dragi colegi, dacă dorim să reușim să discutăm toate punctele pe care le avem pe ordinea de zi până la amiază, trebuie să încercăm să utilizăm cel mult 20 de minute pentru fiecare punct. Dacă nu, atunci uh, ne vom uh, tărăgăna lucrările pe după masă și după masă nu vom mai avea suficient timp să tratăm toate subiecte. Doamna Riera Madurel are acum cuvântul. Gracias, señor presidente, queridos colegas. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă vorbesc despre acest raport Ideea este de a ne asigura că forumul pentru dialogul între universități și întreprinderi este considerat un instrument util pentru a spori legătura între universități și întreprinderi. Relația aceasta trebuie să fie îmbunătățită. Este indispensabil dacă vrem să consolidăm triunghiul cercetare, inovație, educație este ceva avantajos pentru universități, pentru întreprinderi, pentru cunoaștere și, în general, pentru capacitatea Uniunii Europene. Insistăm asupra faptului că sistemul trebuie să fie bidirecțional. Cunoașterea și informațiile, cunoștințele și informațiile trebuie să circule dinspre ofertă spre cerere și invers. Ceea ce vreau să spun este că nu este suficient ca cultura antreprenorială să ajungă în universități pentru a avea universități de antreprenori și cultura universitară trebuie să ajungă în lumea întreprinderilor, ceea ce înseamnă că promovăm o întreprindere mai științifică. Cum anume putem atinge acest obiectiv? Raportul menționează câteva piste. Putem adăuga și propunele comisiei. În ceea ce privește cererea, considerăm că universitățile ar trebui, în primul rând, să facă un diagnostic al forțelor lor în ceea ce privește investițiile în cercetare și să vadă care sunt punctele lor slabe însă în ceea ce privește aturile, să evalueze în primul rând legăturile cu întreprinderile. Nu trebuie pierdut niciodată din vedere efortul de formare, pentru că dacă universitățile ies să realizeze transferul de cunoștințe, aceste universități trebuie să formeze oameni care, odată ajunși pe piața muncii, sunt bine formați și sunt capabili să se confrunte cu toate dificultățile, având cunoștințele necesare. Întreprinderile ar trebui să absoarbă, pe de altă parte, universitari. Trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de a-i atrage. Dacă întreprinderile susțin eforturile de cercetare și se implică în programele de doctorat, în acordarea de burse, și în contractele de lucru propuse cercetătorilor vor atinge acest obiectiv. Statele membre și Comisia trebuie să garanteze o finanțare adecvată a universităților. Trebuie să se creeze un cadru adecvat pentru a se dezvolta spațiul european al cercetării. Și, de asemenea, statele membre și Uniunea trebuie să încurajeze întreprinderile eliminând obstacolele administrative care încă mai pun dificultăți la ora actuală și care împiedică întreprinderile să investească în cercetare și dezvoltare. Documentul Comisiei afirmă că e nevoie și de o asociere bine gândită între universități și întreprinderi. După cum am mai spus și în prima mea intervenție, este un punct foarte atent dezbătut Experții au prezentat deja mai multe analize și părerea lor, în principiu, este că dacă se dorește acest dialog structurat, el trebuie să aibă loc printr-un uh, dialog interpersonal, prin participarea la conferințe, seminarii și prin punerea la dispoziție a unor servicii prin contracte. Căile nestructurate sunt adesea mai flexibile și mai eficace decât sistemele prea rigide de cooperare. Adesea, sistemele sunt prea rigide și riscă să transforme universitățile în simple prestatare de servicii. Nu se mai ține cont de celelalte două funcții importante ale universităților, și anume educația și cercetarea. Trebuie de asemenea să susținem dialogul permanent între universități, forumul pentru dialogul între universități și întreprinderi și acest lucru este de asemenea foarte important, respectând, bineînțeles, independența și autonomia universităților care rămân servicii publice. Ar mai fi platformele publice, parteneriatele public-privat, Mă gândesc la alineatul 10 al raportului. Și, în sfârșit, în ultimul alineat, am dorit să insistăm, respectând criteriile comisiei, am dorit să insistăm asupra recunoașterii celor mai bune practici. Nu e suficient să știm care sunt cele mai bune practici, în ceea ce privește cooperarea între universități și întreprinderi, trebuie să știm și care sunt cele mai bune politici și instrumente existente la ora actuală la nivel regional și la nivelul Uniunii Europene. În sfârșit, doamnelor și domnilor, după cum v-am spus, universitățile au, în general, o reacție pozitivă la măsurile de stimulare la programele regionale, naționale și europene, vizând uh, instituirea uh, politicilor de cooperare cu întreprinderile. Acestea au fost punctele cele mai importante pe care le-am subliniat în raport și, ca de obicei, sunt deschisă pentru propuneri și observații din partea colegilor pentru a îmbunătăți această dezbatere. Mulțumesc. Primul are cuvântul domnul Tsukalas. Ε, το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de aviz al doamnei Madurel cred că merge pe linia cea bună. Cred că acesta va fi un fundament perfect pentru o analiză ulterioară a acestei chestiuni. Prin prezentarea dânsei de astăzi, doamna Madurel a reușit să ne facă foarte clară complexitatea acestui subiect. Este prima dată când aducem împreună două lumi diferite, universitățile, lumea academică și afacerea, întreprinderile. Nimeni nu are nicio îndoială asupra faptului că trebuie să existe o cooperare între cele două domenii. Sigur că protecția naturii publice a universităților este o miză foarte importantă. O altă chestiune importantă este promovarea spiritului antreprenorial în universități ca uh, ca o bază a tuturor uh, celor care se pregătesc acolo. Studenții trebuie să devină conștienți de importanța acestui spirit antreprenorial. Modelele de cooperare utilizate între universități și lumea afacerilor în majoritatea țărilor este unul foarte complex. Contribuția întreprinderilor la schimbarea, schimbările din universități, la schimbarea uh, disciplinelor, a programelor universitare, aceasta este o chestiune foarte importantă. De asemenea, experiența cercetătorilor, uh, contribuția pe care o pot aduce în întreprinderi pentru a rezolva probleme este o altă chestiune importantă. Am colaborat foarte bine cu doamna Madurel și am să trimit recomandările către dânsa până în 2 februarie, termenul stabilit. Cred că programele de doctorat trebuie să fie mai bine conectate cu lumea afacerilor. Poate că ar s-ar putea chiar implica uh, lumea afacerilor în redactarea programelor uh, universitare. Doamna Madurel, doamna Carvalho, mulțumesc. Uh, sunt de acord cu liniile principale pe care le-a propus doamna Madurel. Vreau doar să fac un comentariu. Educația este o parte integrală din lanțul inovării, la fel ca și cercetarea științifică. Este necesar să avem un sistem educațional bine dezvoltat care să includă o cercetare bine pusă la punct. Acest lucru poate să stimuleze modernizarea și inovarea în, in, în universități, astfel încât universitățile să fie participante egale la activitățile uh, profesorilor și ale practicanților. În multe universități este necesar să existe niște modele de uh, îndrumare, de conducere care să fie mult mai eficiente, să existe o flexibilitate mai mare a carierei celor implicați, să existe mai, o mai mare mobilitate pentru cercetători. Am avea nevoie de un program pilot la nivel european pentru modernizarea universităților care să stimuleze cooperarea între universități și întreprinderi. Eu sunt membru, sunt membru și în Comisia pentru bugete și aș dori să încerc să uh, insist astfel încât să se pună pe picioare un program în acest sens pentru o mai bună cooperare între universități și întreprinderi. Mulțumesc! Elnök úr, köszönöm a szót. A jelentéstevő 12 pontban sorolja. Domnul Balcio. Domnule președinte, vă mulțumesc. Am auzit mai multe puncte în acest raport pe care le susțin. Totuși, când vorbim despre modernizarea universităților europene, se pare că uităm că vorbim de fapt, de fapt despre educație se formează specialiști și cercetători ai viitorului. Dacă universitățile funcționează bine, atunci se formează acolo cercetătorii viitorului. Citesc aici, universitățile vor fi uh, vor trebui să ofere posibilități de carieră mai flexibile pentru uh, cercetători și pentru profesori. Să încercăm să ne gândim puțin că am lucrat într-o universitate. Acestea sunt uh, instituții de stat și știm că nici ele nu au fost scutite de criza economică. În Ungaria, de exemplu, mulți profesori universitari au fost concediați sau uh, făcut uh, economii. De aceea, universitățile nu sunt în măsură să realizeze uh, aceste uh, sprijinuri. Uh, nu, ele, nu, ele nu pot să-și permită să sprijine cercetătorii pentru că trebuie chiar pe unii să-i dea afară. Deci, nu doar universitățile trebuie să fie, nu doar universităților trebuie să li se solicite eforturi suplimentare, ci de asemenea trebuie acționat și la nivelul autorităților statului, pentru ca acestea să pună la dispoziția universităților fonduri suplimentare și de asemenea trebuie utilizate um, fondurile europene, pentru că numai astfel uh, va putea să apară o mobilitate reală dacă utilizăm acordarea de uh, astfel de fonduri pentru a ajuta uh, universitățile care se găsesc într-o situație atât de dificilă astăzi. Mulțumesc. Din experiență știu că există aici două elemente în ceea ce privește integrarea lumii universitare și a celei de afaceri. Doi factori. În primul rând, o abordare multidisciplinară pentru ca um, specialiștii să fie, specialiștii din diferitele domenii să fie bine uh, implicați, cum ar fi inginerii și ceilalți iar cei care au deja o diplomă pot apoi să își organizeze activitatea pentru a avea efecte pozitive în cercetare și și pentru industrie. Dar cum uh, sunt susținuți cercetătorii? E bine, la noi acest lucru depinde de numărul publicațiilor lor. Dar uh, nu ne uităm câte brevete au înregistrat, uh, Uh, și ce s-a pus în aplicare din uh, descoperirile lor. Cred că ar fi foarte bine dacă am modifica acest uh, sistem de sprijin financiar pentru a se stimula inovații foarte utile astfel încât să se aducă mai aproape lumea afacerilor și lumea uh, universităților. Domnul Van Nistelrooy. Eh, er, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Textul care ne este prezentat este unul bun, care încearcă să găsească un echilibru între subiectele pe care noi le-am abordat deja în această dimineață, și anume lumea universitară pe de o parte și lumea de afaceri pe de altă parte, integrarea acestora. Uh, împreună. Eu aș avea două sugestii. Ar trebui să le reluăm mai concret idei pe care le-am discutat deja acum patru ani de zile, dacă ne aduc eu bine aminte, și anume posibilitatea în momentul în care, spre exemplu, se dorea lansarea unei startup posibilitatea de a cumpăra tehnologie sau uh, uh, cunoștințe tehnologice care să provină din lumea științei, a cercetării. E foarte greu să-ți găsești drumul în labirintul acesta al uh, demersurilor care trebuie făcute în acest sens. Poate că aici Uniunea Europeană poate interveni să existe această posibilitate de a cumpăra cunoștințe tehnologice. Însă posibilitatea aceasta nu există în toate statele membre. De aceea cred că ar fi nevoie de măsuri concrete pentru a promova această abordare. Un al doilea element, care bineînțeles figurează în text, însă poate nu suficient. Am putea spune că pe de o parte avem cunoștințe care există undeva, sunt stocate undeva, și fiecare universitate este clasată la nivel universitar. Există un ranking. Deci poate că am putea să acționăm acolo, în Europa, unde se află aceste universități, în așa fel încât aceste universități să poată difuza, să poată răspândi cunoștințele. Și poate că am putea insista asupra acestui aspect concret. Am putea eventual cere comisiei ca instrumentele pe care le avem deja la dispoziție și obstacolele care există în calea acestor priorități să fie ridicate. ridicate. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Borg din partea Comisiei. Ja, also, äh, vielen Dank. Ich meine, ich habe eigentlich nicht viel. Mulțumesc. Nu am multe de adăugat, pentru că pozițiile pe care le-am auzit uh, uh se leagă foarte bine de documentul nostru. Singurul lucru pe care vreau să vi-l spun sorry. I thought <laughs> this was it. <laughs> okay, entschuldigen Sie bitte. Domnul uh, își cere scuze. Doresc doar să adaug faptul că ne concentrăm asupra cercetării. Dumneavoastră v-ați concentrat foarte mult cercetarea. Noi dorim să stimulăm uh, această uh, legătură în domeniul educațional, pentru că vedem un mare potențial, uh, un mare potențial pentru um, colaborarea, pentru apropierea lumii de afaceri, dorim să influențăm uh, metodele pedagogice pentru crearea unui spirit antreprenorial în cadrul studen- între studenți. Este, uh, sunt multe exemple în Uniunea Europeană unde se văd abordări multidisciplinare și ne gândim că dacă există deja uh, posibilitatea ca studenții să se ocupe de probleme foarte concrete în decursul studiilor, acest lucru poate să aibă efecte foarte pozitive. Trebuie să vedem cum se va dezbate această chestiune în Comisia pentru Cultură. Mulțumesc, domnule Madurel. Mai doriți să adăugați ceva? Pus, muy brevemente, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei. Ce pot să vă spun este că sunt de acord cu toate aceste sugestii, care le-am notat și Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Sunt sigură că vom reuși cu toții împreună să avem un raport foarte bun. Nu voi intra acum în detalii, vom avea cu siguranță ulterior ocazia să le dezbatem. Mulțumesc! Termenul de depunere a amendamentelor ora 12, 2 februarie. Trecem acum la punctul următor, politica comunitară în materie de inovare într-o lume în schimbare. Colegul Winkler, ca și raportor, are cuvântul. Vă rog, trebuie să utilizăm doar 20 de minute pentru acest uh, punct. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Avem un prim schimb de opinii pe scurt cu privire la acest uh, document, cu privire la politică comunitară a fost publicat în septembrie 2009. Comisia ne vorbește despre progresele înregistrate din anul 2005 și sigur că exprimă și niște recomandări pentru îmbunătățirea lucrurilor pe viitor. Sub motoul de bază este că inovarea vine de la întreprinderi și de aceea trebuie îmbunătățită situația întreprinderilor. Este un moto salutar, cred eu, Sigur că Uniunea Europeană va fi competitivă numai dacă întreprinderile, mai ales IMM-urile, rămân competitive și de aceea aceasta este sarcina noastră. Comunicarea cred că rămâne totuși însă la suprafață. Uh, se vorbește despre realizările de până acum, care sunt într-adevăr unele pozitive. Uh, mi se pare că scopul comunicării este tocmai de a vorbi despre planul de acțiune pentru inovare, acesta trebuia, era de fapt planificat pentru martie-aprilie acest an. Știm că e nevoie urgentă de o strategie nouă, îmbunătățită. Din 2006 uh, există strategia actuală. Strategia de inovare trebuie să garanteze atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene, competitivitate, ocupare, um, rezolvarea problemelor legate de schimbările climatice, toate chestiunile legate de strategia EU 2020. Așadar, trebuie să utilizăm șansa de a face niște solicitări Comisiei cu privire la această uh, strategie Întrebarea mea concretă ar fi, față de reprezentantul Comisiei, când se intenționează să se pună în aplicare acest plan de acțiune pentru inovare și cum ne veți garanta că vom fi implicați, cum va arăta acest plan și această strategie de privind inovarea. De asemenea, aș dori foarte pe scurt să mă refer la trei puncte din documentul Uh, viitor. Uh, strategia de inovare trebuie să fie una foarte vastă și să includă toate formele de inovare și cele care nu se leagă de tehnologie, de exemplu în domeniul serviciilor. Acestea trebuie să fie, de asemenea, promovate. Tehnologiile cheie uh, oferă un mare potențial pentru inovare și în prelucrare și în producție. A creșterea lor arată faptul că au o influență foarte importantă asupra competitivității Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește tehnologiile de informare și comunicare, chimie, chimie aprovizionare cu energie, uh, industria auto, industria uh, medicine, medicinii, de asemenea, um, industria aeronautică. Elementul central este inovarea aici pentru realizarea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene și acest uh, element central trebuie să devină foarte important pentru toată lumea. Trebuie ca elementele forte să fie fortificate în continuare pe viitor. Uh, grupurile de acțiune în domeniul cercetării și inovării trebuie să fie dezvoltate și mai mult pe viitor, astfel încât să-și mențină și pe viitor rolul uh, de lider mondial. Și trebuie să ținem minte că mai ales IMM-urile au posibilitatea de a își pune în aplicare ideile inovative. IMM-urile au nevoie de aer pentru a respira, pentru a funcționa și pentru a putea să fie inovatoare. Este foarte important să avem o stimulare uh, financiară, o promovare financiară a IMM-urilor și a inovării în acest domeniu și acest lucru trebuie să fie luat în considerare și atunci când finanțăm programe de cercetare și trebuie să, să creăm acest spațiu de manevră pentru IMM-uri. Trebuie să creăm niște posibilități mai bune în ceea ce privește finanțarea uh, unor idei inovatoare din capital de risc avem nevoie de niște reglementări clare cu privire la uh, ajutoarele de stat și acestea trebuie să fie organizate uh, având în uh, vedere obiectivul viitor și acela de creștere competitiv- competitivității. Și trebuie să susținem tehnologiile inovatoare în toate domeniile. Sunt pregătiți să ascult uh, opiniile colegilor și la începutul săptămânii viitoare um, putem să discutăm la nivel bilateral, sunt deschis față de sugestii. Vreau ca acest proiect, uh, raport care este atât de important pentru uh, politica de inovare viitoare, să îl creăm împreună. Vreau să ascult uh, toți colegii și vor fi numite apoi și termenele de depunere amendamentelor. Mulțumesc, domnul Cimanski. să eh, eh, amintesc tematul politicii inovației Mulțumesc. Ne tot întoarcem la acest subiect al politicii de inovare și întotdeauna avem aceeași problemă, și anume proasta finanțare a cercetării în Europa, mai ales dacă ne uh, comparăm cu alte, multe alte țări. Acest domeniu nu putem să îl uh, nivelăm pur și simplu vorbind despre Um, mijloace publice, fonduri publice, pentru că statele au perspective diferite. Nu pot să um, nu pot să forțez nici întreprinderile să investească în cercetare. Posibilitatea de a aduce îmbunătățire aici este o mai bună protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în Europa. Astăzi este foarte uh, avem ne costă foarte scump această problemă a drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, trebuie ca pe viitor să avem mai mulți bani și aceștia să vină din domeniul afacerilor către domeniul cercetării. Uh, parteneriatul între aceste două lumi este unul foarte ambițios și trebuie să găsim aici o soluție bună pentru dreptul european de brevet. Poate că ar trebui să ne gândim la o recunoaștere uh, reciprocă a brevetelor ca una dintre modalitățile de finanțare. De asemenea, trebuie să discutăm despre finanțarea traducerilor brevetelor. Cred că aici este cheia pentru rezolvarea problemei. Protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Mulțumesc, doamnă Herzog. Uh, thanks, uh, thanks, uh, Chairman. Uh, uh I'd like to speak... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două capitole. Uh, aș dori să mă exprim în numele a două persoane, doamna Șicheas, care, din păcate, uh, nu poate participa la această dezbatere și, în acest sens, aș dori să lansez două întrebări către comisie, și anume, ar putea eventual comisia să ne răspundă în mod clar în ceea ce privește calendarul despre uh, uh, acțiunea de inovare și apoi care sunt măsurile pe care le va lua Comisia pentru a putea obține uh, acest plan. Iată cele două întrebări din partea raportoarei din uh, umbră și voi reveni la ele în momentul în care voi obține un răspuns. Și, în al doilea rând, aș dori să mă exprim și în calitatea mea de fost raportor care s-a ocupat de inovare, de cercetare, de IMM-uri în a, uh, această comisie și de Small Business Act faptul că avem uh, că am avut acest Small Business Act în trecut, este un exemplu foarte bun, care poate fi urmat și de alții, deși sunt oarecum dezamăgită cu anumite aspecte referitoare care sunt cuprinse în acest document legat de inovare. Sunt convinsă că e loc și de mai bine. Definiția conceptului de inovare ar putea fi o mai bună utilizare a resurselor financiare, umane și tehnologice. De aceea aș dori să subliniez faptul că uh, inovația nu este doar o chestiune tehnică, tehnologică. Trebuie să mergem mai departe, să vedem care sunt oportunitățile de inovare, mai ales, pe exemplu, în domeniul serviciilor. Uh, și în modul în care se poate schimba un, uh, modelul uh, de afaceri în Europa. Deci vom vorbi despre inovare cu siguranță în deceniul ce uh, va urma pentru că avem o, o serie întreagă de instrumente și agende care ne vor da ocazia să abordăm acest, acest subiect. Deci încă mai e loc și de mai bine pentru a îmbunătăți documentul și cu siguranță Parlamentul va putea fi de un mare ajutor în acest sens. Am dorit să știm cum anume se va organiza această cooperare întărită între DG întreprinderi și DG cercetare? Pentru că inovarea nu e doar o chestiune tehnologică, pentru că e nevoie de introducerea concretă a tehnologiilor inovante în lumea afacerilor, în lumea întreprinderilor. Și atunci vă întreb, cum anume planificați această cooperare între cele două direcții generale, în așa fel încât să nu se piardă pe undeva uh, pe drum legătura care trebuie să existe între acestea două? Are cuvântul doamna Carvalho. President, um, the EU innovation should... Mulțumesc, domnule președinte. Inovarea trebuie să joace rolul pe care îl are în rezolvarea provocărilor celor, cele mai mari pe care le avem și de aceea aș dori să fac niște recomandări pentru a fi inclusă în acest raport. În primul rând, trecerea în focalizarea politică de la schimbarea tehnologică la ma, schimbări majore în societate. Ar trebui să trecem de la focalizarea restrânsă asupra inovației în sens tehnic la o definiție mai largă. Inovația socială, inovația în servicii publice, inovare regională. Trebuie să încurajăm în al doilea rând inovarea deschisă. Uh, știința, inovarea nu pot să se dezvolte în izolare. Avem nevoie de politici care să încurajeze schimbul uh, de practici, mobilitatea, un sistem de brevet la nivel european pentru a crea, de exemplu, o rețea de laboratoare de inovare în Europa și pentru a promova cooperarea transfrontalieră între persoane, idei, discipline științifice, uh, industrie, pentru așadar cu alte cuvinte, pentru a uh, elimina toate barierele existente, pentru a avea o competiție deschisă în domeniul inovării. Cea de-a treia recomandare este să cheltuim mai mult pe cercetare, educare, inovare. În sectorul public avem dificultăți, de aceea ar trebui să uh, stimulăm uh, acest lucru în sectorul privat, prin uh, Uh, politici fiscale, prin uh, societăți uh, mixte, utilizarea capitalului de risc. De asemenea, programe de inovare între statele membre ale Uniunii Europene și entitățile regionale pentru a evita fragmentare. Mulțumesc. Herr van Nistelrooy, danke. Mulțumesc, domnul van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă refer la observațiile care au fost deja făcute și anume referitor la faptul că e vorba de un raport de inițiativă care vine din partea Comisiei ITRE. În acest mod, demonstrăm faptul că ne dorim să avem o influență asupra politicii europene și a politicilor statelor membre în această direcție. Am urmărit îndeaproape ceea ce dorește să facă Comisia și doamna Quinn a spus că activitățile de inovare vor fi coordonate în cadrul Comisiei și că vor exista cu documente extrem de concrete. Atunci am dorit să știm care va fi pasul următor, pentru că uh, trebuie să fim extrem de rapizi. Până în vară trebuie să clarificăm acest dosar, trebuie să ne concentrăm pe punctele principale, esențiale. Uh, Apoi, într-un cadru mai formal, într-un cadru juridic, trebuie să continuăm aceste discuțiile. Și atunci din, trebuie să vedem ce ne dorim. Ne dorim un raport foarte vast, care să includă toate documentele, chiar și cele care datează de acum patru ani de zile din partea Comisiei, deși între timp au mai existat schimbări. Am putea face acest lucru, n-ar fi rău. Am putea face acest lucru sub președinția spaniolă. Dar mă întrebare nu cum am putea să facem lucrurile într-un mod diferit, în loc să lăsăm statele membre să facă fiecare ce își dorește, uh, fiecare să fie în colțul său, cu responsabilitatea sa. Ne dorim să ne concentrăm pe punctele principale, pe liniile directoare, în așa fel încât să avem o performanță cât mai bună. Deci, întrebarea este, Vom avea un raport de inițiativă foarte extins sau ne concentrăm pe punctele principale. Care este abordarea? E o întrebare pe care o adresez domnule uh, raportorului și care, bineînțeles, se aplică și comisiei. Pentru comisie, domnul Deve, ale cuvântul. Dar vă rog să fiți uh, succint. Merci, monsieur le président. Euh, merci. Euh. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, Aș vrea, în primul rând, să fac câteva precizări în ceea ce privește procedura. Comisia a adoptat această comunicare în luna septembrie anului trecut și după această comunicare am organizat un vast proces de consultări publice pentru a primi contribuții din partea factorilor interesați, cum se spune astăzi, în ceea ce privește inovația am uh, primit observațiile lor și ca atare dispunem de un punct de plecare cu privire la așteptările factorilor interesați uh, din Europa. Ar mai fi liniile directoare ale domnului Barroso, care reprezintă un cadru de acțiune pentru noi și va exista de asemenea și strategia 2020 a Comisiei, o strategie care va fi uh, propusă peste câteva săptămâni. Acesta este, deci, cadrul general. Liniile directoare ale domnului Barroso, viitoarea strategie 2020. În acest cadru vom pregăti planul pentru inovare. Pentru a răspunde la întrebarea care a fost pusă, planul acesta nu va putea fi adoptat așa cum a fost prevăzut uh, inițial. Trebuie prevăzută o adoptare între luna iunie și luna septembrie. Este greu de anticipat pentru că sigur că depinde foarte mult de noua comisie, însă cred că dacă ne gândim uh, la faptul că domnul Tajani și ceilalți comisari trebuie să își uh, exprime punctul de vedere politic, uh, cred că este rezonabil să vorbim despre adoptare între iunie și septembrie. În ceea ce privește cooperarea între Direcția Generală Cercetare și cea Întreprindere, eu aparțin Direcției Generale Întreprinderi, aceasta este direcția care lucrează la acest plan, însă cooperăm strâns cu Direcția Generală Cercetare. Am avut deja o serie de contacte cu ei și contactele acestea se vor intensifica în săptămâna viitoare pentru că acest uh, plan să fie un document strategic important. În ceea ce privește abordarea noastră în privința inovării, aceasta este clară considerăm că au un rol cheie. Considerăm de asemenea că inovarea trebuie să fie înscrisă într-un context mai larg. Trebuie să avem uh, o abordare globală pentru că experiența arată că tehnicile, designul, noile modele de afaceri și inovarea în sectorul serviciilor fac ca conceptul de inovare să evolueze de-a lungul timpului. Am ascultat cu multă atenție observațiile făcute de către deputați și împărtășim abordarea dumneavoastră. Vom uh, prelua toate concluziile acestei dezbateri. Cred, pe de o parte, în importanța tehnologiilor și am uh, publicat o comunicare cu privire la tehnologiile cheie, ceea ce arată că acordăm o mare importanță tehnologiilor și, pe de altă parte, acordăm importanță instrumentelor cum sunt uh, clusterele și altele în ceea ce privește strategia de inovare. Timpul meu este limitat, dacă am înțeles bine, așa că nu mai uh, continui, însă vă stau la dispoziție pentru a preciza conținutul uh, acestui uh, viitor plan de acțiune. Normal? Nein? Mulțumesc, domnule Winkler. Mai doriți să luați toate cuvântul? Nu. Atunci, ce e important e că nu avem, nu suntem foarte presați de timp, dar este foarte important ca atunci când reușim să avem un raport rapid, acest lucru va avea influențe clare asupra activității comisiei, de aceea susțin acest lucru. Excuse me, next point. Îmi cer scuze, spune președintele. Trecem la următorul punct. Proiecte de investiții în infrastructura energetică. Doamna Văleană, aveți cuvântul. Well, uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, infrastructura energetică, așadar, și cum colectăm datele pentru planificarea unei strategii. Aș vrea să vă amintesc, în primul rând, că propunerea aceasta își propune să dea Comisiei o vedere de ansamblu în ceea ce privește evoluțiile cu privire la infrastructura energetică, în așa fel încât să redacteze analize cu privire la perspectivele viitoare, cu privire la uh, adecvarea între ofertă și cerere, cu privire la furnizarea de energie și pentru implementarea unei politici energetice europene. Era că s-au depus destul de multe amendamente, nu cred că există divergențe foarte mari în cadrul acestei comisii cu toții vrem ca Comisia să aibă o vedere de ansamblu asupra situației și cu toții dorim ca aceste informații să rămâne confidențiale. Și dorim de asemenea să se publice o analiză cuprinzătoare. Însă, înainte de a intra în detalii, aș vrea să mă refer la problema temeiului legal. Sunt recunoscătoare pentru faptul că colegii m-au susținut uh, când am cerut schimbarea temeiului uh, juridic, uh, care ar trebui să fie articolul 194 din nou tratat. Comisia care a votat azi dimineață va susține această schimbare. Schimbarea aceasta a temeiului juridic va acorda Parlamentului codecizia. Din nefericire, Consiliul nu acceptă această poziție și de aceea solicit susținerea Comisiei pentru a insista în continuare, adresându-ne eventual Curții Europene de Justiție dacă se dovedește necesar. Pe baza amendamentelor depuse, am propus o serie de amendamente de compromis pe care le-am discutat cu raportorii din umbră. Mă bucur să constat că se dorește claritatea prevederilor cu privire la confidențialitate, de asemenea să se extindă analiza pe care trebuie să, se o, să o publice Comisia în compromisul 6. De asemenea, Comisia trebuie să-și coordoneze activitatea cu ENSO, G și E, care de asemenea colectează informații. Și am inclus acest aspect în compromisul numărul 7. Am în continuare îndoieli în privința unui alt punct care cred că trebuie să mai fie discutat. Este vorba despre momentul în care trebuie să se facă notificarea. Dacă uh, momentul acesta este în faza de idee de proiect, riscăm să creăm probleme de confidențialitate pentru întreprinderi, chiar dacă există garanții în acest regulament. Raportarea cu privire la infrastructurile energetice ar trebui să se bazeze doar pe informațiile care sunt disponibile pentru statele membre. Ori planurile pe termen lung sunt de o natură confidențială și uh, sunt foarte sensibile din punctul de vedere al burselor, evoluției burselor și așa mai departe. Permitele sunt singurele uh, surse fiabile în ceea ce privește investițiile decise în sectorul industrial. De asemenea, atunci când vorbim despre notificarea dezafectărilor, există uh, preocupări în ceea ce privește um, felul în care acesta se armonizează cu notificarea angajaților și cu politica de comunicare a întreprinderii. Nici 5, uh, nici 3 ani nu ni se pare uh, Uh, un termen adecvat, pentru că din momentul în care se ia decizia, probabil că va fi uh, adoptată, aplicată rapid pentru a minimaliza incertitudinile pentru angajați. Aș vrea deci să acordați o mare atenție compromisurilor 2 și 3, în așa fel încât să ajungem la un echilibru cât mai bun între nevoia Comisiei de a avea o vedere de ansamblu asupra investițiilor din următorii ani și nevoia ca aceste informații să fie corecte și pentru ca să nu se divulge informații confidențiale. În ceea ce privește celelalte amendamente, mi se par utile pentru analiza comisiei, sunt corecte din punct de vedere tehnic, de asemenea sunt uh, conforme regulamentului și nu își propun să atingă obiective aferente altor texte legislative, pentru că știm că uneori avem tendința de a include anumite elemente care nu sunt uh, direct uh, legate de obiectul uh, textului respectiv. Cred că putem să ajungem la un acord asupra tuturor chestiunilor și vom obține susținere pentru votul care este prevăzut joia viitoare. Aștept observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Jadot. Mulțumesc, domnul Jadot. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să subliniez cât de fructoase au fost uh, discuțiile purtate sub uh, coordonarea doamnei Valean. Una dintre mizele acestui proiect este vizibilitatea pe care o putem avea cu privire la planurile de investiții energetice. Am avut, este adevărat, discuția aceasta despre echilibrul dintre confidențialitatea informațiilor, pe de o parte, și necesitatea de a nu pune sub semnul întrebării eficacitatea acestui instrument. Dacă termenul de notificare este prea scurt, nu mai avem mijloacele politice de a modifica investițiile prevăzute. De unde această discuție și cred că suntem pe cale să ajungem la un compromis bun din acest punct de vedere. Sigur că mai sunt unele detalii tehnice pe fond care trebuie îmbunătățite în acest proiect. Mi se pare că rămâne un punct important că, asupra căruia doresc să insist, toate infrastructurile legate de tipuri de energie descentralizate care nu intră în pragurile propuse. Mi se pare important să fie luate în considerare, poate nu fiecare proiect mic, însă Comisia ar trebui, atunci când colectează informații, ar trebui să poată să obțină planurile naționale pentru energiile descentralizate, pentru că trebuie să aibă o vi viziune cât mai bună în privința proiectelor din Europa. În sfârșit, ieri am purtat discuții uh, prezidate doamna Vălean și raportorii din umbră cu privire la faptul că există infrastructuri energetice care se situează în afara Europei, dar care alimentează uh, piața europeană. Este vorba despre uh, Desertec, de exemplu. Este important ca Europa să nu aibă acest tip de infrastructuri care au un impact asupra ofertei de energie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ghirec. Domnul Ghirec are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Deocamdată nu există interpretare. Jakieś centralne planowanie, a szkoda, ale o wzmocnienie pewnych priorytetów, takich jak solidarność energetyczna, efektywność wytwarzania. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate încă nu discutăm de uh, planificare uh, centrală. Uh, trebuie să vedem care sunt prioritățile energetice. Ne dorim o accelerare a măsurilor ce trebuie luate în acest sens. Apoi ne putem pune întrebarea cum anume Gabi, können Sie mal schauen, ob das wieder klappt? Die englische Kabine klappt wieder. Se pare că este o problemă cu interpretarea. Cabina de engleză? Am înțeles că în cabina de engleză este o problemă? Sigur că cine va trebui să fie acolo pentru că altfel nu se poate face interpretarea. Deci, engleza, există interpretare în engleză? Da, există interpretare în engleză. Și în germană? Bine, haideți să încercăm, vă rog, să spuneți încă o dată, dar nu, de la, nu chiar de la început. Żeby zachować ścisłość i wiedzieć o czym <laughs> mówimy, musimy tę infrastrukturę dobrze zdefiniować. I to też znalazło między innymi wyraz w moich e, poprawkach. Z drugiej strony, patrząc e, na moją poprawkę. Mulțumesc, domnule președinte. Noi trebuie să încercăm să definim în mod clar infrastructurile. Acesta era, de fapt, obiectul principal al uh, acestui document. Pe de altă parte, sunt de părere că va trebui să analizăm care este definiția concretă a infrastructurii energetice, pentru că deocamdată această definiție este încă incompletă. Apoi, s-a evocat chestiunea deșeurilor radioactive. Dacă e să nu analizăm amendamentul 36, acesta ar putea acoperi și alte deșeuri deci biomasă, deșeuri radioactive și așa mai departe. De aceea mi se pare important să avem o definiție uh, care să poată fi uh, universalizată, ca să spun așa. Eu am înaintat un amendament. Dacă e să analizăm diferitele amendamente care au fost înaintate, Cred că ne lipsesc totuși încă câteva elemente. Mulțumesc, domnule <clears throat> președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Vălan pentru efortul pe care l-a făcut uh, de a integra amendamentele diverselor grupuri în, uh, în acele compromisuri. Uh, grupul PPE sprijină aceste compromisuri în marea lor majoritate și cred că s-a ajuns la, la uh, un text care, este, care poate fi, cu care putem merge mai departe. Aș insista doar pe câteva uh, aspecte. Comisia este prin acest raport uh, uh obligată să facă la doi ani un raport privind situația actuală și perspectivele sistemului energetic al Uniunii uh, Europene. De aceea trebuie să aibă niște date complete pentru a putea face uh, această analiză, însă în același timp trebuie să se păstreze confidențialitatea datelor primite de la statele uh, membre. De aceea cred că trebuie avut grijă cum sub ce formă Comisia Uh, publică aceste date și s-a cerut să fie într-o formă agregată atât la nivel național cât și la nivel regional atunci când uh, la nivel național poate duce la uh, prezentarea unor date comerciale uh, confidențiale ale unui anumit uh, uh operator pe piața de energie. De aceea susținem acea definiție pe care am propus-o referitoare la Uh, date agregate, astfel încât să fie foarte clar ce trebuie să cuprindă uh, această publicare a datelor primite de la statele uh, membre. De asemenea, se menționează de multe ori în text specific body și am propus o definiție ca să putem să identificăm foarte clar aceste Uh, specific bodies care vor uh, interveni în uh, elaborarea în special a acestei analize. <clears throat> Tot datorită acestei analize dorim să existe și o monitorizare a proiectelor Uniunii Europene, proiecte de investiții ale Uniunii Europene, asta înseamnă ale statelor sau ale companiilor, dar care sunt dezvoltate în uh, terțe țări și care, bineînțeles, au impact asupra securității și pieței de energie uh, a Uniunii. Este extrem de important să știm ce se întâmplă în terțe țări atunci când uh, se aduce un impact important asupra pieței de energie din Uniunea Europeană și Uh, ultimul punct, cred că este foarte bine că în compromis se păstrează lău uh, carbon. Este un lucru important la care grupul PP uh, ține foarte mult. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum pentru Comisie cuvântul domnul Hübrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru interesul exprimat față de această propunere, mai ales doamnei Vălean pentru activitatea grozavă pe care o depune pentru a include numărul mare de amendamente în niște amendamente de compromis concentrate, pentru că avem 100, uh, am avut 140 aproape de amendamente la 10 articole. Uh, suntem foarte recunoscători pentru eforturile uh, doamnei Vălean de concentrare a acestora. Amendamentele de substanță sunt uh, acceptabile pentru noi. Mă gândesc la conținutul notificărilor, ce ar trebui făcut cu informațiile colectate, analizele, transparența și, de asemenea, ce s-a spus despre confidențialitate. În ceea ce privește sfera de aplicare, salutăm propunerea uh, cu privire la instalație de extracție, instalație de extracție apropo, petrolului, gazului și cărbunelui și putem să acceptăm amendamentele propuse. În această dimineață am văzut doar textul amendamentelor de compromis și am văzut de asemenea că calendarul planificat înainte de începerea investiției, termenul de 5 ani este păstrat. Aud că doamna Vălean încă are niște îngrijorări în ceea ce privește acest termen, dar suntem uh, de acord cu compromisul uh, actual. Unde avem noi îngrijorări? Ei bine, la extinderea sferei de aplicare, mai, mai mult decât uh, domeniul pe care l-am menționat deja, ceea ce ar putea să creeze probleme. Trebuie să analizăm cu mare atenție o potențială ulterioară extindere a sferei de aplicare. De asemenea, trebuie să evităm uh, transformarea acestui regulament într-un sistem de măsuri care să um, asigure conformitatea cu altă legislație secundară. Aceasta este o chestiune legată de raportare și informare. Nu vrem să creăm suprapuneri. Așadar, pe ansamblu, vă suntem recunoscători, credem că multe dintre idei uh, sunt uh, pozitive și dorim să le discutăm cu Consiliul, astfel încât ele să fie uh, acceptate cât de mult posibil și de către Consiliu. În ceea ce privește temeiul juridic, avem avizul serviciului nostru juridic, comisarul Pibals v-a spus, domnule președinte, că articolul 337 din uh, tratatul UE și 187 din tratatul Euratom sunt uh, așa numita lex specialis care trebuie utilizate pentru um, perioada următoare. Dar suntem pe ansamblu mulțumiți de aceste propuneri, dorim să le discutăm cu Consiliul, sper să, sperăm să fie incluse cât uh, în majoritatea lor în text și mulțumesc încă o dată doamnei Valean pentru eforturi. Danke, es gibt noch eine kurze Interventions... Mulțumesc, mai există doar o scurtă dorință de a interveni a domnului Balcio. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost primul care a cerut cuvântul. Am de adresat o întrebare. Există aceste amendamente de compromis care au fost diseminate. Când vom vota asupra lor sau vom vota asupra tuturor amendamentelor care se află în dosarul mare? Uh, la 4 februarie se va vota asupra amendamentelor de compromis și astfel se rezolvă și situația amendamentelor celor multe care au reprezentat baza pentru amendamentele de compromis. Deci nu astăzi, ci pe 4 februarie va exista o propunere cu o listă de vot. Uh, se va vota asupra compromisurilor care vor exista la momentul acela. Bine, bine, mulțumesc, spune domnul Balcio. Atunci trebuie să vă spun că sunt de acord cu amendamentele de compromis, dar uh, lucrurile cu care nu eram eu de acord nu se mai găsesc în uh, amendamentele de compromis, deci totul este în regulă. Mulțumesc. Înainte să dau cuvântul încă o dată doamnei raportor, aș dori, într-adevăr, să confirm faptul că am primit scrisoarea domnului uh, comisar Pibals în ce privește temeiul juridic. De asemenea, am primit informația că Comisia Jurii uh, a confirmat cererea noastră, a aprobat cererea noastră în ceea ce privește uh, temeiul juridic pe care l-am propus noi. Cred că este o informație importantă pentru doamna Vălean. Doamna Vălean, mai doriți să spuneți ceva? Vă rog. Uh, yes, just short comments uh, on... Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Doar un scurt comentariu referitor la subiectele evocate de colegi. De două ori s-a evocat uh, ideea de a include proiecte ale uh, companiilor europene, dar care se desfășoară în afara Uniunii Europene. Eu, în principiu, nu sunt de acord cu asta. Mai întâi, pentru că avem acest principiu al extraterritorialității și apoi pentru că acestea nu țin de regulament. S-ar putea aplica dacă energia produsă ar fi adusă în Uniunea Europeană. Și atunci este inclusă deja în text. Și n-aș merge mai departe decât atât. Apoi, uh, bineînțeles că foarte multe definiții pun probleme, definirea anumitor concepte, anumitor termene. De aceea trebuie să decidăm, să, să hotărâm dacă acesta este locul potrivit, momentul potrivit pentru a face astfel de uh, definiri și să vedem cum anume putem avansa în această propunere, până unde vom merge cu aceste definiții sau poate că am putea să le lăsăm pentru ocazii ulterioare. Iar în încheiere aș dori să spun că scopul acestui regulament, așa cum îl înțelege Comisia, nu este de a modifica într-un fel sau altul investițiile și anume să știm exact ce anume se va întâmpla, să știm dinainte, în așa fel încât să putem avea o influență, o intervenție. Nu, acest lucru ar fi absolut inacceptabil din punctul meu de vedere. Vom continua discuțiile și vom vota pe 4 februarie. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. La punctul 24 avem un raport cu privire la Cartea Alba Comisiei, adaptarea la schimbările climatice, cadrul de acțiune la nivel european. Doamna Matias, care este raportor, are cuvântul prima și apoi vor putea vorbi și colegii. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând pot să confirm faptul că tradiția noastră portugheză merge, funcționează foarte bine aici. Aș dori să mulțumesc colegilor care au discutat cu mine acest raport. Am avut un prim schimb de opinii. Acesta este, de fapt, primul schimb de opinii și aștept comentariile dumneavoastră. În plus față de comentariile pe care le-am primit deja. Aș dori să felicit Comisia pentru că a luat această inițiativă. Cred că această carte albă cu privire la măsurile de adaptare la schimbările climatice este un, document foarte important în contextul în care trăim astăzi. Este foarte clar că trebuie să uh, facem și mai mari eforturi pentru a întări cooperarea, pentru că schimbările climatice sunt un fenomen global care au, un efect, au efecte diferite în regiuni diferite. N-ar trebui să uităm că da, această carte albă se focalizează asupra măsurilor de adaptare, în primul rând. Sigur că este foarte dificil să separăm teoretic uh, reducerea efectelor și adaptarea. Deci aș dori să fac comentarii cu privire la ambele aspecte. Sigur că dorim să facem eforturi să facem față impactului negativ al schimbărilor climatice, de aceea acest uh, document uh, se focalizează asupra acestui subiect, a venit cu recomandări specifice cu privire la ce face Comisia acum? Cercetare, industrie, energie. În raportul meu nu am să uh, merg mai departe de aceste domenii care sunt tratate în comunicare. Nu vreau să intru în domeniul de competență al Comisiei pentru Mediu. Și pentru a nu pierde timpul, aș dori să vorbesc despre câteva puncte care sunt centrale din punctul meu de vedere. În primul rând, infrastructurile. Trebuie să recunoaștem faptul că, în urma schimbărilor climatice, vor exista efecte semnificative asupra infrastructurilor noastre, aprovizionarea, accesul la surse de energie, aprovizionarea cu energie și, de asemenea, infrastructura noastră actuală va avea niște costuri majore pentru a se adapta la uh, efectele schimbărilor climatice. Aici fac un prim apel către Comisie și către statele membre pentru ca în planurile naționale de acțiune să furnizeze informații nu doar despre costurile legate de infrastructură, ci și despre distribuirea acestor costuri. De asemenea, atrag atenția asupra nevoii de a consolida, de a include noi măsuri pentru sectorul industrial. Trebuie să sporim securitatea, uh, producția, generarea de energie. Și, de asemenea, trebuie să respectăm standarde ecologice pentru noile clădiri. Comisia analizează acest lucru. Există niște coduri um, pentru clădirile industriale legat de impactul de mediu al uh, proiectelor de construcție. Acestea trebuie să ia în considerare întotdeauna evaluarea impactului și evaluarea impactului de mediu. În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, accesul la energie, este important ca aceste dimensiuni să fie văzute într-un spirit de solidaritate între statele membre. În afară de aceste solidaritate, Uniunea Europeană de asemenea trebuie să sprijine schimbarea uh, Uh, în politicile noastre în ceea ce privește eficiența energetică. Trebuie să uh, mărim utilizarea energiilor regenerabile și, de asemenea, trebuie să facem tot ce putem pentru a ne asigura că avem această directivă 28 pe 2009 până în iunie anul acesta. Sectorul privat trebuie să ne ajute în sporirea eficienței energetice, dar statele membre, de asemenea, trebuie să se asigure că există o cooperare tehnologică. De asemenea, planurile naționale de acțiune sunt foarte importante în domeniul eficienței energetice și al energiilor regenerabile. În al cincilea rând, trebuie uh, să avem niște măsuri de adaptare economică, pentru că schimbările climatice au un impact clar asupra creșterii economice, asupra dezvoltării economice și mi se pare că nu sunt suficient luate în considerare acest lucru. E nevoie de fonduri care să fie disponibile pentru ca economiile noastre să poată să se adapteze la schimbările climatice. Aceste măsuri nu ar trebui să fie restrânse doar la utilizarea veniturilor din uh, schema de comercializare a emisiilor. De asemenea, trebuie să găsim să luăm în considerare alte aspecte economice pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice. În ceea ce privește cercetarea, sunt două domenii care sunt de importanță crucială. În primul rând, trebuie să consolidăm investițiile publice în domeniul cercetării, în cooperare internațională și în contextul programului cadru care este pregătit în momentul de față. Este un domeniu unde putem să facem progrese serioase Um, cooperarea internațională în cercetare și utilizarea fondurilor de cercetare ale statelor membre. Cred că cercetarea uh, trebuie să fie uh, finanțată astfel încât ea să aibă rezultate sporite pentru reducerea impactului schimbărilor climatice. Comisia și statele membre trebuie să participe într-un sistem de uh, partajare de schimb de informații, astfel încât datele cu privire la schimbările de mediu să fie uh, cunoscute tuturor, să fie uh, accesibile tuturor. Și aș dori să închei sublinind importanța nivelului local al inițiativelor locale, care trebuie să fie o parte a luptei noastre împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să luăm în considerare aspectele din Cartea Albă care ne privesc pe noi. Reducerea uh, efectelor schimbărilor climatice se leagă de industrie, cercetare și energie și aștept uh, comentariile dumneavoastră. Avem până acum o singură înscriere pentru cuvânt, doamna Sisli. Hvala poročevalki, uh, ker je um, lepo predstavila svoje poročilo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc mai întâi raportoarei, care a făcut o prezentare excelentă. Sunt de acord cu ea. Ea a spus că trebuie să avem o cooperare întărită la nivel european și o abordare europeană. De asemenea, sunt de acord asupra importanței pe care o acordă planurilor naționale de acțiune infrastructurile energetice sunt deosebit de importante, dar sunt în același timp și vulnerabile. Trebuie să vedem cum vom face această analiză costuri și, uh, analiză, costuri și impact. Dacă nu vom face acest lucru, va, vom plăti un preț mult prea ridicat. De aceea, după părerea mea, ar trebui să punem un oarecare accent și pe uh, accent deosebit pe acele competențe care ne revin nouă în sarcină în acest proces de adaptare. Ar trebui să subliniem faptul că infrastructurile în general sunt vulnerabile. Să punem un accent deosebit pe infrastructurile care sunt absolut vitale pentru funcționarea corectă a pieței noastre unice interne. Infrastructuri care sunt importante pentru această piață comună. Și asta în domeniul energiei. Ei bine, infrastructurile au fost deja menționate, însă mai avem și domeniul uh, transporturilor. schimbările climatice au un impact deosebit asupra uh, căilor ferate, spre exemplu. Acest lucru uh, afectează uh, proprietățile, aș spune, naturale ale uh, acestor uh, căi ferate și ar putea afecta de asemenea și întreaga rețea de telecomunicații. Deci cred eu că acest lucru trebuie subliniat din, mm, mai bine în document. Apoi un alt aspect, efectul pe care schimbările climatice îl pot avea asupra industriei. Spre exemplu, în momentul în care există inundații, când infrastructurile sunt distruse, trebuie să avem anumite standarde de pentru a vedea cum anume putem să le îmbunătățim, care ar fi măsurile de sprijin pentru întreprinderi, pentru IMM-uri, pentru industrie. Trebuie să vedem cum putem dezvolta anumite servicii de finanțare, servicii financiare care să ofere suficiente garanții antreprenorilor. Toate aceste măsuri au drept scop un succes total în eforturile noastre de adaptare. E un lucru crucial și asta trebuie să subliniem din nou. Apoi, raportoarea a uh, menționat cadrul cel de-al optulea cadru de cercetare. Cred că acesta este foarte important. Ar trebui să menționăm de asemenea și Institutul European de Tehnologie și Cercetare. Știu că uh, subiectul este unul arzător. Dacă îmi permiteți, acum aș exprima o opinie personală. În momentul în care discutăm despre schimbări climatice, adaptare și așa mai departe, trebuie să fim atenți la faptul că Uniunea Europeană ar trebui să, afect, colecteze, să aloce fonduri suplimentare pentru a reduce emisiile de CO2. Și acum, în final, o întrebare pe care o adresez Comisiei. În Cartea Albă a Comisiei se stabilește un grup de experți care a fost instaurat, se pare, în 2009. Aș vrea să știu dacă acest grup a fost deja în mod real instaurat, uh, din cine alcătuiește acest grup, care sunt prioritățile sale și cum anume Parlamentul poate fi implicat în activitatea sa. Danke, Jadot. Mulțumesc, domnul Jadot. Vă rog să țineți minte că încercăm să ne încadrăm în timp aici, deci mai puțin de două minute, dacă se poate. Eh, deja. Voi încerca, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să subliniez calitatea raportului redactat de colegii de la Comisia Envi și calitatea avizului colegului, colegei Matias includerea problemei adaptării în uh, ceea ce privește liberarea permiselor de construcție mi se pare o idee foarte importantă. Ce ar trebui poate adăugat? O infrastructură este în mod clar fragilă, dar și ansamblul sistemului poate să fie fragil. Haideți să ne închipuim că într-o țară cum este Franța apare o secetă foarte puternică. Franța depinde de hidroelectricitate și de energia nucleară. Ar fi o problemă foarte mare. Trebuie, deci, să avem în vedere compatibilitatea infrastructurilor cu clima și compatibilitatea cu sistemele și, politice, și politicile. Sigur că nu e momentul să vorbim despre agricultură, însă eh, toate aceste lucruri sunt importante pentru agricultură pentru transporturi și așa mai departe. Trebuie să vorbim despre sisteme, deci. De asemenea, este important să avem în vedere planurile naționale de adaptare. Planurile acestea trebuie să fie făcute publice. Știm cât de important este ca publicul și toți actorii să fie asociați la lupta împotriva schimbărilor climatice. Și, în sfârșit, în pachetul climă-energie s-a luat un angajament politic pentru ca o parte din veniturile provenind din sistemul ETS să fie alocate adaptărilor. Poate că ar trebui să menționăm acest angajament în rezoluțiile noastre. Un angajament care trebuie să fie respectat. De asemenea, la Copenhaga ne-am angajat să susținem țările din Sud pentru ca acestea să poată face adaptări. Mi se pare un mesaj important. Vă mulțumesc! Kakis. Mulțumesc, domnul Schilakakis. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Adaptarea este inevitabilă pentru că s-a demonstrat științific că în, următoarele, în următorii 30 de ani vor apărea schimbări climatice însă pronosticurile sunt incerte. Nu știm exact ce se va întâmpla. Dacă vă uitați la Cartea Albă a Comisiei, veți vedea că nu există priorități. Trebuie să determinăm un calendar în privința evoluțiilor viitoare și să stabilim niște priorități printre diferitele politici, pentru, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi nu este și ceea ce se va întâmpla peste 20 sau peste 100 de ani avem nevoie de priorități, avem nevoie de termene și pentru asta e nevoie de mai multe cercetări, tocmai pentru că fenomenele sunt incerte. Cercetările acestea trebuie efectuate pe plan european, pentru că nu e niciun motiv să se inițieze la nivel național. Dacă se întreprind uh, pe plan european, se fac economii de scară foarte mari și de aceea cred că ar trebui să includem această cerință în raport. Acum, fonduri sporite pentru adaptarea la schimbările climatice. 99% din fonduri sunt uh, destinate reducerii și 1% adaptării. Îmi cer scuze, este vorba despre reducere, reducerea, atenuarea schimbărilor climatice. E nevoie însă să uh, investim și în adaptare pentru că schimbările climatice sunt inevitabile. Mulțumesc. Aș dori să dau uh, cuvântul comisiei. Nu știu exact cine este din partea comisiei care să spună ceva. Vă rog, comisia, aveți cuvântul. Um, thank you, Mr. Chairman, for the... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia de a mă exprima. Aș vrea să uh, felicit uh, Comisia pentru că a evidențiat toate punctele importante. Aș vrea să menționez că Cartea Albă a identificat peste 30 de acțiuni de întreprins în cadrul celor patru piloni. Creșterea bazei de cunoștințe, adaptarea politicilor europene, identificarea instrumentelor politice adaptate, și, în sfârșit, sporirea cooperării internaționale. Patru piloane, deci, și primul este cel care este cel mai uh, uh pus în valoare, este baza de cunoștință de cunoștințe. Ați uh, menționat costurile de adaptare. Există mai multe proiecte de cercetare care au în vedere să evalueze costurile adaptării în diferite sectoare Comisia a inițiat și ea mai multe studii, dintre care unul se ocupă de metodologiile legate de costurile adaptării și un alt studiu se referă la costurile adaptării în sectorul energetic. Agenția Europeană de Mediu efectuează de asemenea un studiu cu privire la costurile adaptării care va fi inclus în rapoarte. Cât privește întrebarea cu privire la grupul de coordonare, aș vrea să menționez că prima reuniune pregătitoare s-a ținut la sfârșitul anului trecut. Prima reuniune de grup ar trebui să se țină peste câteva luni. Vă mulțumesc încă o dată pentru observații. Ținem seama de toate aceste remarci. Vă mulțumesc. Danke. Möchte Frau Matthias noch was? Mulțumesc. Doamna Matias, dorește să mai iau dată cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede, nu vreau să mai lungesc lucrurile, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru a face comentarii. Acestea au fost comentarii relevante. Nu cred că vor exista dificultăți. Voi include aceste comentarii în proiectul meu de aviz. Sper că colegii vor depune amendamente pentru a îmbunătăți documentul meu. S-au discutat unele puncte și sunt sigură că unele dintre ele ar putea să se transforme în amendamente care să aducă o valoare suplimentară documentului meu. În ceea ce privește trăsăturile generale ale acestui raport, acest aviz a fost solicitat nouă, dar și comisiilor um, pentru transport, Comisie pentru Transport și altor comisii. De aceea am dorit să mă acces pe competențele comisiei noastre. Dar sigur că există niște limite cu privire la acțiunea pe care putem să o luăm. Aceste uh, rapoarte trebuie să aibă un anumit număr de caractere. Secretariatul nu ne dă voie să avem rapoarte foarte lungi. Vreau să mulțumesc oricum și secretariatului pentru ajutorul lor în uh, redactarea acestui aviz. Mulțumesc! Termenul pentru uh, amendamente 2 februarie la ora 12. Trecem la punctul 25, agricultura și schimbările climatice. Domnul Sosa Wagner are cuvântul, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru Industrie a trimis Comisiei Agri un set de observații cu privire la raportul uh, redactat de domnul Le Foll. Cred că este un raport uh, semnificativ pentru că el abordează într-un mod foarte uh, concret și adecvat toate chestiunile importante. Avem următoarele recomandări. În primul rând, solicităm Comisiei să aloce mai multe resurse bugetare pentru cercetare și dezvoltare pentru ca să se îmbunătățească mediul în următoarele zone prioritare. În primul rând, producerea și utilizarea biocombustibililor. Raportul domnului Lefol intră în date specifice. Apoi, producerea și utilizarea uh, unor uh, îngrășăminte durabile și apoi recuperarea tuturor felurilor de deșeuri agricole. Acestea sunt recomandările, recomandările noastre pentru raportor. Acesta este primul punct. În al doilea rând, considerăm că o utilizare mai extinsă a comunica, informa, tehnologiei de informare și comunicare ar putea să îmbunătățească uh, fazele de producție și, de asemenea, gestionarea per ansamblu pentru a crește producția, ceea ce ar reduce emisiile de gaze cu efect de seră și, de asemenea, consumul de energie. Acestea sunt recomandările pe care ne permitem să le facem raportului bine structurat, redactat de domnul Lefol. aș dori să adaug ceva ce știți probabil, și anume că termenul pentru depunerea amendamentului amendamentelor este 2 februarie. Puteți să depuneți amendamente care să modifice acest uh, proiect de aviz pe care îl trimitem Comisiei Agri. Domnule Podimata, mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să mulțumesc raportorului și să fac și eu niște comentarii ca și raportor din umbră. Este foarte clar că agricultura este legată de schimbările climatice, și anume în două moduri. În primul rând, agricultura contribuie la emisiile de dioxid de carbon, 9,2% din totalul emisiilor din Uniunea Europeană provin din agricultură. Acesta este primul aspect. În al doilea rând, agricultura poate să ne ajute în reducerea efectelor schimbărilor climatice. O contribuție poate să fie semnificativă, în primul rând prin reducerea propriilor emisii de CO2, în al doilea rând în ceea ce privește stocarea și captarea carbonului și, după cum a spus și raportorul, acest lucru este foarte important pentru comisia noastră. Agricultura poate de asemenea să aducă uh, o contribuție importantă în ceea ce privește utilizarea de resurselor uh, energetice regenerabile și durabile. Toată lumea este de acord că sectorul agricol va trebui să se supună tendinței generale în Uniunea Europeană să uh, facă eforturi de a se reforma, de a deveni mai ecologic, de a avea o dezvoltare verde. Așadar, trebuie să găsim echilibrul între nevoia de a promova dimensiunea de mediu a agriculturii și, pe de altă parte, a, trebuie să promovăm competitivitatea și durabilitatea și viabilitatea economică a acestui sector. Dacă dorim un astfel de echilibru, atunci, când redactăm politicile noastre, trebuie să ținem minte ce am menționat la început, că pe de o parte agricultura are un impact negativ asupra mediului, dar pe de altă parte potențialul pe care îl are de a contribui în lupta împotriva schimbărilor climatice. În ceea ce privește primul aspect, uh, impactul negativ al agriculturii asupra schimbărilor climatice, Vă reamintesc că există o mare presiune asupra agriculturii datorită liberalizării politicilor, de, politicilor comerciale, datorită faptului că lumea agricolă și rurală se micșorează, foarte mulți oameni pleacă către orașe și sigur că schimbările climatice au impact asupra uh, Uh, culturilor, asupra utilizării terenurilor, asupra durabilității agriculturii și, de asemenea, asupra um, evoluției din silvicultură, a utilizării lemnului. Eu vin din sudul Europei și, din păcate, impactul nu este unul uniform. Acesta depinde de statul membru, respectiv uh, cred că uh, repercusiunile schimbărilor climatice sunt mult mai vizibile în anumite statele Uniunii Europene. Este foarte tangibil uh, acest impact în sudul Europei. Dați-mi voie să închei făcând câteva comentarii cu privire la cealaltă dimensiune pe care am menționat-o, și anume contribuția potențială a agriculturii în lupta împotriva schimbărilor climatice. După cum știți, există o dezbatere cu privire la extinderea sferei de aplicare a um, schemei de comercializare cu cote cu privire la utilizarea terenurilor și la silvicultură. Cred că este o chestiune foarte importantă care trebuie analizată cu mare atenție și să nu uităm că există acolo o necesitate de uh, sprijin financiar. Și după cum a spus raportorul, trebuie să utilizăm potențialele, potențialul de dezvoltare și producție al biocombustibililor. Agricultura trebuie să fie legată, să fie aliniată obiectivului de reducere a uh, obiectivului de utilizare a 20% din resurse. Doamna Țicău, am, încercăm așa, cam în două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Uh, vreau să um, subliniez uh, faptul că, într-adevăr, agricultura poate influența schimbările, uh, este afectată de schimbările climatice, dar în același timp are și o contribuție importantă la nivelul de emisii. De asemenea, pânza freatică și um, calitatea apei potabile este strâns legată de Uh, modul în care se face agricultura și de substanțele utilizate în uh, agricultură. Uh, în același timp, cred că ar fi extrem de important să analizăm impactul schimbărilor climatice asupra um, producției agricole. Sunt foarte multe zone în Europa care se deșertifică, din păcate și în țara mea, România, Există astfel de suprafețe tot mai mari care se deșertifică. De aceea cred că a ne gândi la sisteme de irigații uh, în statele care sunt afectate de secetă prelungită, cred că trebuie să fie una dintre prioritățile noastre la nivel european. Criza alimentară nu trebuie să afecteze populația Uniunii Europene, uh, și de aceea cred că subiectul pe care îl discutăm este unul extrem de important și ar trebui ca această Comisie de Industrie, Cercetare și Energie să furnizeze Comisiei de Agricultură un punct de vedere atât vizavi de cercetare, dar nu în ultimul rând legat de modul în care uh, atât uh, biocarburanții și culturile pentru biocarburanți pot influența producția agricolă și agricultura europeană. Mulțumesc! Danke, Monsieur Jadot. Mulțumesc, domnul Jadot. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului, pentru că avem din nou un raport foarte bun din partea colegului nostru Stefan Le Foll. În ceea ce privește observațiile noastre, ce putem să spunem? Putem sublinia punctul extrem de pozitiv și anume să angajăm la maxim o producție de energie regenerabilă descentralizată. Eu cred că sistemul agricol se poate înscrie în această schemă. În schimb, am totuși câteva întrebări cu privire la recomandările care sunt formulate. Se vorbește despre uh, biocarburanți, agrocarburanți. Știu că există o dezbatere aprinsă pe această temă, de aceea ar fi important ca și comisia noastră să precizeze care sunt acei uh, agrocarburanți asupra căruia trebuie să uh, întărim cercetarea. Știm că agrocarburanții, biocarburanții din prima generație nu dau rezultatele scontate. Deci poate că ar fi bine să uh, precizăm care anume sunt acei biocombustibili pe care dorim să încurajăm mai ales în domeniul cercetării. Apoi, producția de îngrășăminte, utilizarea îngrășămintelor în agricultură. Raportorul evocă această, uh, acest termen al uh, îngrășămintelor durabile. Eu știu că acest adjectiv durabil uneori e greu de înțeles. Ar trebui poate să precizăm că toate îngrășămintele care reiesc din industria chimică, care provin din industria chimică, ar trebui să aibă un rol din ce în ce mai scăzut. Deci ideea este să limităm uh, îngrășămintele chimice, mai ales hidrocarburile. Acum, în ceea ce privește cercetarea, am putea poate să precizăm faptul că ea trebuie să fie participativă. Știm foarte bine cât de important este să existe o legătură între profesia de agricultor și cercetare, pentru a ne asigura de faptul că cercetarea merge în direcția cea bună și că în final va fi și aplicată. În concluziile raportului, domnul Lefol precizează faptul că agricultura emite puțin CO2, dar poate că nouă, comisiei noastre ne uh, revine răspunderea de a extinde dezbaterea uh, și să implicăm și agroaliment, uh, aspectul agroalimentar. Când un iaurt a fost produs într-un anumit loc, când ne uităm la toate transporturile implicate încă de la bun început până la obținerea unui uh, borcanel de iaurt final, știm că emisiile de CO2 sunt deosebit de mari. Această segmentare a producției agroalimentare, transporturile care sunt implicate, uh, fac parte integrantă din modul în care ne-am organizat agricultura astăzi. De aceea ne dorim să favorizăm circuite de producție scurte, lanțuri de producție limitate, tocmai pentru a evita această fărâmițare a producției și pentru a evita emisiile de CO2 legate de această fărâmițare. Danke sehr. Kollege Panayatos. Mulțumesc, domnul Panayatos. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Поздравявам колегата Вагнер за отличната работа по проекто становището. Приветствам неговото предложение. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să-i mulțumesc colegului Wagner pentru munca sa și susțin propunerea pe care a făcut-o și anume o creștere a uh, Uh, fondurilor acordate pentru biocarburanți. Astfel vom garanta dezvoltarea acestui sector de activitate. În același timp, trebuie să ținem seama și de normele ecologice, în așa fel încât să păstrăm un echilibru între conceptul de durabilitate și conceptul de rentabilitate. Eu sunt convins că vom colabora uh, foarte strâns și că această colaborare va fi una fructuoasă. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei, domnul Riesen. Comisiun, want to say something? Com Comisia dorește să spună ceva? Nu? Da? Cine este reprezentantul? Nu știu cine este responsabil pentru acest dosar. Please, who is responsible for climate? Cine este responsabil pentru politica în domeniul clima, climei? Toată lumea, nu e bine. Asta este problema. Lăsați-i să cânte în cor, domnule președinte, spune cineva din sală. Again say uh, what my colleague from DGM said previously on the previous point. Uh, uh... Aș dori să repet ceea ce a spus colegul meu. Comisia ascultă cu mare interes ceea ce se spune aici, în mod clar. Multe dintre subiectele pe care le menționați sunt de importanță și pentru noi și uh, sunt, de fapt, esențiale. Ne axăm asupra lor și aș sublinia faptul că Comisia a elaborat două documente de lucru în 2009 cu privire la adaptare și reducerea efectelor schimbărilor climatice în agricultură pentru a lansa dezbaterea cu toate părțile interesate din lanțul alimentar. Vom merge pe această linie în continuare, vom participa la grupul de lucru cu privire la monitorizarea cărții albe în ceea ce privește agricultura, toate subiectele menționate, producerea uh, durabilă a biocarburanților, um, ajutarea fermierilor pentru ca aceștia să înțeleagă toate provocările, uh, riscurile, uh, evaluarea riscurilor pentru ca să vadă ce trebuie să facă pentru a primi uh, sprijin pentru producția lor agricolă. În momentul acesta pregătim următoarea PAC după 2013. Totuși, între timp, avem deja în PAC multe măsuri care uh, pot să ajute statele membre și multe state membre din toate regiunile din Europa utilizează aceste măsuri. De exemplu, doar un singur exemplu să vă dau legat de de acești bio Uh, biomasa de primă, a doua sau de a treia generație. Unii fermieri primesc deja ajutoare pentru a produce biogazul și lucrurile merg foarte bine pentru că se limitează emisiile, se ajută fermier pentru a produce energie și uh, de asemenea, acest lucru le oferă și un venit uh, suplimentar atunci când, par, când vând parte din energia pe care o produc. Sigur că e nevoie de timp pentru a le explica oamenilor, este nevoie de niște investiții inițiale. Există și alte provocări. Producția alimentară la un preț pe care consumatorii din Uniunea Europeană sau din afara acestea se poată să și-l permită. Deci este foarte clar, suntem foarte interesați de toate uh, lucrurile pe care le veți adăuga raportul domnului Lafon și sigur că vom continua să cooperăm cu Parlamentul în toate aceste aspecte. Mulțumesc! Danke sehr. Herr Wagner, möchten Sie noch... Mulțumesc, domnule Sosa Wagner. Doriți să mai spuneți ceva? Eu Mulțumesc, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu observațiile care au fost făcute acum, atât din partea celor patru oratori, colegi, parlamentari, cât și din partea pre- cu preciziile făcute din partea comisiei. Sunt observații foarte corecte, adecvate și coincid foarte bine cu obiectul dezbaterii noastre, și anume raportul domnului Le Foll Coincid de asemenea și cu observațiile pe care noi le facem uh, în Comisia noastră Industrie-Energie. Și plecând de la discursurile pronunțate aici, observațiile făcute aici, acest lucru ne-ar permite să ne-ar obliga să precizăm anumite chestiuni pe care le-am formulat în raport. De aceea aș uh, dori să vă invit să folosiți uh, posibilitatea de a înainta amendamente, pentru că încă mai este timp pentru asta, tocmai pentru a introduce acele aspecte, elemente concrete pe care le putem adăuga raportului, în așa fel încât să avansăm. Vă mulțumesc, s-a spus tot ce era de spus. Putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, Colegul a numit deja și termenul pentru depunerea amendamentelor săptămâna viitoare. Ajungem așadar la punctul 26, guvernarea internetului, etapele următoare. Colegul nostru, Soza Wagner, este din nou cel care se ocupă. Văd că uh, este foarte activ. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, îmi pare rău faptul că trebuia ca toți colegii să mă asculte de mai multe ori în această dimineață. Dar, în final, mie mi-a revenit raportul acesta referitor la guvernarea internetului, etapele următoare. Și avem drept bază comunicarea făcută de către comisie. Într-adevăr, e vorba de un subiect foarte complex. Tot ceea ce se referă la internet are și cum să spun eu, niște probleme intrisece, pentru că internetul ne afectează viața noastră de zi cu zi, viața personală, viața colectivă și sunt foarte multe subiecte care se inscriu în acest uh, sintagma generală și anume internet. Bineînțeles, acum nu va trebui să abordăm la rând toate problemele internetului, ci ne referim doar la guvernanța internetului, cum anume este uh, administrată în lumea întreagă internetului. Iar în acest sens am încercat să redactăm raportul pe care uh, îl avem în fața, pe, pe care uh, trebuie să-l uh, prezentăm. Eu am avut ocazia să mă întâlnesc și să discut cu reprezentanții din partea grupurilor politice, mai concret, cu doamna Kochmerin, cu doamna Trautmann, cu domnul Van Nistelrooy, cu domnul Lambert și cu domnul Belet din partea Comisiei de Cultură. O întâlnire pe care am avut-o la Strasburg a fost o întâlnire foarte fructuoasă. Eu am prezentat un document, ceea ce mie mi se părea a fi raportul uh, final. Ei mi-au făcut câteva observații, observații pe care și sugestii pe care le voi include în momentul în care voi uh, lucra din nou asupra raportului pentru versiunea finală. Însă ce pot să vă spun? Aș dori să subliniez că aici avem o, un element central al raportului, și anume modul în care se administrează internet. Aici e vorba de un, un, un subiect delicat. E vorba de un institut, uh, în engleză e numit ICAN, pe care l-am putea utiliza ca atare. E un institut care este bazat în California, care depinde de o legislație a Statelor Unite, care are un contract, o relație privilegiată cu Guvernul Statelor Unite și uh, această organizație este cea care deține sistemul de uh, repartizare a numelor de domenii în lumea întreagă. Comisia pleacă de la ideea că această formulă este una bună, este acceptabilă. Noi vom dezbate această idee. Putem spune că am putea păstra această acest organism și această formulă de organizare. Dar problema se situează la nivelul structurii acestei, uh, acestei instituții și în legătura sa specială pe care o are cu guvernul american. E vorba de un contract foarte interesant care a fost semnat acum câteva, acum câtva timp. În aprilie, această organizație care de deține un, o competență atât de importantă și anume atribuirea numelor de domenii în lumea întreagă, e vorba deci de un, un, un bun de natură publică care afectează întreaga omenire în ansamblu și care cu toate acestea, este gestionat, administrat doar de un singur organism, în plus de acesta un organism privat și în plus de acesta controlat de un guvern, uh, în cazul în speță, guvernul american. Iar noi, instituțiile europene, trebuie totuși să facem un efort pentru a găsi o formulă, o modalitate de gestiune, uh, în așa fel încât uh, să existe o pluralitate în sânul ICAN pentru uh, această competență. Cred că acesta este obiectivul raportului nostru și a intervenției noastre. Trebuie să căutăm această formulă. Și bineînțeles, eu sunt cel care redactează raportul, însă sunt deschis oricăror sugestii și idei din partea colegilor parlamentari din comisia noastră. Insist încă o dată, căutăm o formulă prin care Uniunea Europeană, Europa să fie mai prezentă în această uh, gestionare, administrarea unui bun colectiv. Deci, în același timp, ne putem gândi și la o întărire a controlului multilateral asupra unei astfel de instituții care este uh, specifică și unică în felul ei și care este bazată în California. Pe de altă parte, mi se pare foarte important să abordăm și problema aceasta a forului de guvernanță pe internet a cărui uh, ședință a avut loc în Egipt în luna noiembrie anul trecut și e foarte important să menținem acest for. Este foarte important ca dinspre instituțiile europene, dinspre Parlament, să existe o susținere foarte clară în favoarea acestui for de guvernanță pe internet. Tocmai pentru că internetul reprezintă foarte mult în viața noastră personală, viața noastră colectivă. Și în plus de aceasta, internetul este și un loc, un spațiu în care oamenii se pot întâlni, în care interesele publice se pot întâlni, dar și interesele private. Și acest for de guvernanță a internetului își dorește tocmai să conjuge toate aceste interese, să le îmbine, interese publice, interese private. De aceea este foarte important să menținem acest uh, for ca instituțiile europene să susțină acest for. Ultima ședință a avut loc, după cum vă spuneam, în noiembrie în Egipt. Și acest, acest for nu poate fi comparat cu niciun alt fel de instituție sau organism. E ceva destul de specific și original. Și forul își dorește să fie cât mai deschis posibil, uh, să existe discuții ample, discuții uh, deschise pentru a aborda toate aceste probleme. Bineînțeles, suntem conștienți, așa cum ne spunea și doamna Trautman în uh, raportul său foarte precis Uh, uh, pe care l-a redactat în uh, ședința precedentă a comisiei noastre, este evident faptul că acest for se va întruni din nou probabil la sfârșitul verii, începutul toamnei, în Lituania. De aceea este foarte important ca Parlamentul European, în momentul de față, instituțiile europene, în momentul de față, să aibă deja o poziție clară despre uh, guvernanța pe internet, despre acest organism, și, bineînțeles, va fi absolut important să fim prezenți la această întâlnire. În momentul de față, eu uh, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru sugestii, pentru observații, aș dori să aud și punctul de vedere al comisiei și pe 17 martie vom avea o audiere cu experți, de aceea vă rog, vă rog pe toți, dragi colegi, dragi prieteni, să îmi faceți propuneri pentru a avea un panel de experți cât mai eminent. Mulțumesc! Danke, Frau Kollegin Trautmann. Mulțumesc, domnule Trautmann. Le président, je voudrais... Domnule președinte, aș vrea să-mi exprim recunoștința față de raportorul nostru doamna Sosa Wagner, care a discutat cu toți colegii pe care îi interesează această chestiune și care contribuie la elaborarea acestui raport în calitate raportorii din umbră. Aș vrea să mă concentrez asupra calendarului și asupra perioadei în care trebuie să reușim reuniunea de la Vilnius. Este un gest uh, simbolic pentru a ne marca uh, angajamentul ca internetul să fie disponibil pentru toți, accesul la internet să fie disponibil pentru toți, cu respectarea valorilor fundamentale pe care le împărtășim pe plan european. După cum spuneam ieri, într-o reuniune informală la care participa la care participau reprezentanții președinției spaniole și uh, Comisia Europeană. Comisie Europeană care se întâlnește în mod sistematic uh, cu noi pentru a discuta despre pregătirea comitetului de organizare a acestei reuniuni. La această discuție am evocat următoarele date. Pe 29 și 30 aprilie se va reuni Eurodig, platforma care asociază autoritățile publice, IGF-uri naționale, societatea civilă, Consiliul Europei și participanții din partea Parlamentului European la Madrid. Reuniunea aceasta va fi susținută de președinția spaniolă și corespondenții noștri spanioli ne-au spus că deocamdată Spania nu a hotărât la ce nivel se plasează printre prioritățile sale forumul asupra guvernanței internetului. Dacă vrem însă să facem din Vilnius un eveniment important pentru continuitatea forumului, este important ca mesajul nostru să fie că președinția spaniolă, în consultarea pe care a întreprins-o cu țările membre, președinția spaniolă să placeze aceste aspecte în centrul priorităților sale. Este important pentru țările noi intrate în Uniunea Europeană și este important și pentru țările africane. Delegația noastră a prezentat poziția că, în vederea reuniunii de la Vilnius, am putea organiza un workshop cu privire la cooperarea între Parlamentul European, parlamentele naționale, prin delegațiile acestora, și reprezentanți parlamentari din țările africane. Într-adevăr, ne-am întâlnit cu o delegație din țările din estul Africii și beneficiem de susținerea delegației braziliană și indiană, care sunt foarte interesate de inițiativa europeană. Deci, în vederea aceste reuniuni am putea avea, pe de o parte, contribuția unora dintre noi, care s-ar putea duce la 9 februarie la Geneva și, pe de altă parte, în iunie, am putea avea o reuniune pregătitoare cu reprezentanți ai parlamentelor pentru ca acest workshop să se desfășoare în cele mai bune condiții. Iată care sunt inițiativele pe care le-ar putea susține comisia noastră în timp ce raportul va fi votat. Președinția spaniolă și președinția belgiană ne-au asigurat că vom susține proiectele, beneficiem și de sprijinul Comisiei și cred că putem să avem, pe de o parte, inițiativa politică a Consiliului și, pe de altă parte, să ne extindem influența. Închei cu acest punct, domnule președinte. Din punctul nostru de vedere, internetul este un subiect de drept. Consiliul Europei și Parlamentul, așadar, pot să-și exprime preocupări cu privire la securitate, dreptul la viața privată, Convenția asupra criminalității cibernetice și așa mai departe. Toate aceste puncte sunt importante din punct de vedere euro european și dacă putem să cooperăm cu parlamentele naționale în privința acestor subiecte, cred că influența noastră pe plan internațional va spori. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mai există o singură persoană înscrisă la cuvânt. Domnul Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. <coughs> Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu raportoarea în ceea ce privește chestiuni legate de guvernanța internetului. Este un subiect vast și comisia noastră și Parlamentul în general trebuie să fie informate în privința progreselor. Puțini deputați știu foarte bine cum funcționează uh, lucrurile și cum se desfășoară pregătirile. La Parlament a ajuns un, un proiect de inițiativă, trebuie să avem în vedere anumite principii și trebuie de asemenea să lansăm un apel la adresa Comisiei Europene și la adresa statelor membre pentru ca această temă să fie într-adevăr uh, esențială. Acest forum de guvernanță internet este un model care nu este constrângător. Există linii directoare cu privire la principii. Trebuie deci ca Parlamentul să fie hotărât să aibă o poziție clară. Și uh, Parlamentul trebuie să fie conștient de faptul că privilegiază anumite instrumente. Poate că au existat uh, foarte mari așteptări în ceea ce privește summitul de la Copenhaga. S-a crezut că summitul de la Copenhaga va da rezultate foarte bune. Ei bine, și în acest caz, iată, principiile nu au dus neapărat și la rezultate concrete. Uitați-vă la poziția Chinei în privința guvernanței uh, internetului. Dacă ne-am lăsat în seama autorităților chineze, am fi la lumină de adoptarea principiilor noastre și de uh, interesele noastre. Deci important este nu să încercăm să revoluționăm lucrurile, ci să vedem ce fac diferitele grupuri de lucru. Deja ar fi bine să avem în vedere ce fac grupurile de lucru. Cred că o abordare interguvernamentală nu ar da rezultate modelul nostru trebuie menținut. Modelul din pachetul internet. Trebuie să fim mândri de ceea ce am reușit deja să obținem în acest pachet și să nu lansăm noi discuții. Explicațiile date de raportoare au fost uh, foarte bune și uh, cu asta îmi închei intervenția. Domnul Caufin. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug câteva cuvinte cu privire la posibilitatea deschiderii ICAM și apărarea interesului, uh, interesului public. Acum câteva luni am asistat la o evoluție pozitivă. ICAM-ul nu mai este în, princi- în, în vigoare. Trebuie să garantăm apărarea interesului public și ca atare trebuie să găsim o nouă formulă pentru a asigura respectarea acestuia. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte prudenți. Sigur că am vrea ca Uniunea Europeană să fie activă, însă trebuie să fim foarte, foarte atenți, foarte prudenți. Riscăm să instituim un organism statal de gestiune a internetului. Riscăm să creăm Națiunile Unite ale internetului. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. la ora actuală se introduc uh, semnele, um, ideogramele chinezești, uh, alfabetul chirilic se introduc pe internet. Când vorbim despre apărarea interesului public, trebuie să dăm dovadă de prudență și să găsim o formulă care să fie suficient de flexibilă pentru a nu bloca acest proces. Poticău. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să prelungesc mai mult discuțiile, vreau însă să menționez faptul că, într-adevăr, este un subiect extrem de important, un subiect în care Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus. Avem uh, un nou tratat de la Lisabona, un nou tratat uh, care uh, practic dă mai multe puteri Uniunii Europene privind drepturile cetățenilor și nu trebuie să uităm dezbaterile care au avut uh, loc în uh, ultimele luni uh, privind dreptul utilizatorilor și mai ales în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și, bineînțeles, libertatea internetului. Uh, de aceea cred că Parlamentul trebuie să participe în mod constructiv și uh, ferm uh, la aceste dezbateri. Așteptăm și din partea viitorului comisar pe agenda digitală să um, aibă o implicare constantă în acest proces. Eu sunt unul dintre membrii Comisiei ITRE care este interesat să participe la toate aceste reuniuni și uh, Uh, forumuri legate de guvernarea internetului. Îl felicit pe domnul raportor și îl asigur de susținerea noastră. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc. O luare de poziție pe scurt uh, în partea Comisiei, domnul Nibel. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doar două puncte Analiz, analiza cu privire la ICAN, da, este o organizație particulară, o organizație privată care administrează binele public. Am văzut în uh, declarația de angajament din a, în contractul între guvernul SUA și ICAN că este prima dată când lucrurile s-au menționat foarte explicit. Există o deschidere din partea guvernului SUA, dar, într-adevăr, trebuie să vedem uh, dacă lucrurile vor fi puse în aplicare. Cum se va pune în aplicare acest angajament și cum este uh, asigurat interesul, binele public. Nu este doar o chestiune legată de acționarii de la ICAN. Acesta este un lucru important. Al doilea lucru important. Comisia și statele membre susțin continuarea IGF este uh, un element unic de jos în sus, nenegociabil și suntem recunoscători că Parlamentul a fost împreună cu noi la început în uh, acest IGE, Forum uh, pentru Guvernanța pe Internet, uh, parlament, prezența Parlamentului European a fost una foarte puternică și a fost, de asemenea, importantă pentru că a adus și uh, parlamentari din statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Tosnovski, l-am trecut cu vedere. Am cer scuze, dragă coleg. Am za skupinu eh, ICR. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ce pot să vă spun este că deocamdată este destul de dificil să vedem clar uh, cam cum se vor organiza lucrurile pe viitor. Trebuie să vedem clar care va fi conținutul acestui document. Bineînțeles, susțin uh, discuția noastră, o discuție foarte deschisă, Și sunt de acord cu faptul, absolut de acord cu faptul că internetul trebuie să fie un mediu de exprimare liber. Așa cum spunea și domnul Van Nils Roy, Nimeni nu poate să înțeleagă în mod concret care este subiectul nostru de discuție, pentru că am uh, început să analizăm internetul. La, la început, in, universitățile erau cele care erau foarte interesate de acest subiect. Acum, iată că noi îl abordăm. De aceea, această organizație trebuie să aibă anumite reguli clari, clare de funcționare. Și e nevoie de un cadru instituțional. Este uh, foarte bine faptul că Uniunea Europeană își apără interesele și își valorizează punctul de vedere, însă va trebui să evităm o intervenție prea importantă, prea sistematică, în așa fel încât internetul să nu fie um, închis, între ghilimele, într-un cadru mult prea instituțional, pentru că altfel am ajunge la alte probleme pe care va trebui să le rezolvăm. Ich bedanke mich herzlich. Herr Susa Wagner, möchten Sie Vă mulțumesc foarte mult, domnule Sosa Wagner. Doriți să spuneți ceva în încheiere? Vă rog. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a mulțumi tuturor celor care au intervenit, tuturor colegilor parlamentari și pentru a spune doamnei Trautmann că există astfel de, voi face o, o, o, o analiză în Spania pentru a vedea care sunt uh, sistemele de gestionare în vigoare în Spanie. În Spania. Și de aceea aș putea rezuma toate aceste intervenții într-un singur cuvânt, și anume prudență. Iată, aș spune eu, recomandarea, sugestia pe care doresc să o fac și pe care cu siguranță o voi oglindi și în raportul meu. Uh, Mulțumesc tuturor, vă doresc o pauză de prânz interesantă și ne întâlnim la ora 3 la uh, încheierea ședinței.